Right, welcome everybody. We've now got... Bună, bună ziua tuturor! Cred că majoritatea grupurilor uh, au reprezentanți în sală, foarte bine. Știu că e dificil de călătorit și de ajuns la Bruxelles lunea, dar cel puțin belgienii sunt aici, sunt convinsă. Haideți să adoptăm ordinea de zi. Văd că nimeni nu are nimic de obiectat, dar am câteva comunicări. În primul rând vă reamintesc că mâine nu vom avea ședință în această sală, ci în hemiciclu. Deci vă rugăm să vă luați și documentele cu dumneavoastră, să nu cumva să se piardă pe drum. Eh, apoi, în legătură cu trialog, trilogurile, eh, vă pot spune că în ce privește fondurile de capital de risc și fondul pentru antreprenorii eh, europeni, există un al doilea trilog pe 12 iunie și s-au făcut progrese într-o serie întreagă de elemente. Pe 20 iunie va avea loc următorul trilog. Pe cerințele de capital, pe 13 și 14 iunie, un alt trilog, s-au făcut progrese, aproape că s-au ajuns, s-a ajuns la compromisul în legătură cu directiva cerințelor de capital. Probleme tehnice rămân de a să mai fie uh, discutate în cursul acestei săptămâni, dar sunt și uh, chestiuni foarte importante, cum ar fi uh, remunerația, uh, băncile, capitalul suplimentar, uh, și toate acestea trebuie soluționate și uh, se leagă unele și de regulament și va trebui să le cuplăm probabil între ele. Vom avea multe triloguri, triloguri mă scuzați, săptămâna viitoare. În legătură cu directiva pentru ipoteci, uh, a avut un loc în vot săptămâna trecută. Raportorul, din păcate, nu este în sală, deci nu ne ocupăm acum de uh, subiectul acesta, ci mai târziu, atunci când va sosi și raportorul. Am o a doua pagină de comunicări. Există și o corecție care trebuie făcută. Toate versiunile lingvistice pentru regulament. EMIR au fost revizuite și au fost distribuite membrilor ECON data de 14 iunie, conformitate cu articolul 250, uh, în absența oricăror obiecțiuni, uh, corecțiile vor fi supuse atenției Parlamentului, se va anunța asta în sesiunea de din iulie de la Strasbourg și vor fi considerate ca fiind adoptate dacă nu există o cerere suplimentară de, uh, contrară de partea unui grup politic sau a 40 de membri să se voteze asupra acestor corecții. Uh, briefly, oh dear, I have to read the content. Trebuie să citești și conținutul. Articolul 14 și 85. La articolul 14, punctul 5, cel de-al doilea uh, paragraf, pe până la 31 decembrie 2014, cred că s-a corectat luna, trebuie făcut un raport în legătură cu impactul cerințelor suplimentare în statele membre, articolul 85.3 se prevede că dacă până în 30 nu se fac rapoartele, atunci în septembrie 2014 este următorul termen, deci corecția eliminează cel de-al doilea paragraf, paragraf de la 14, 5 și modifică formularea ca să avem coerență. Și 14.5, formularea de acolo este preluată. Deci totul se va întâmpla în decembrie și uh, la 89, articolul 89, să facem modificare în legătură cu termenul uh, până la care uh, trebuie să se respecte regulamentul și data până la care se adoptă standardele tehnice sub forma actelor delegate de către comisie, doar data intrării în vigoare, uh, și nu și data la care Comisia adoptă standardele dacă se publică. Deci, o clarificare de ordin tehnic. Foarte bine. În următoarele 200 de triloguri poate vom rezolva lucrurile acestea și trecem în sfârșit la punctul 3, și anume dialogul economic cu Belgia, schimb de opinii cu domnul Steve, Steven Fanacre, viceprim-ministru și ministru al finanțelor și al dezvoltării durabile, responsabil pentru funcția publică. Și vom da cuvântul domnului ministru și apoi avem un schimb de opinii. Mă scuzați că a trebuit să trec prin toate aceste comunicări, dar asta e datoria noastră ca parlamentar. Și cu asta vă dau cuvântul. Very much, ladies and gentlemen. Mulțumesc. E o mare plăcere să accept invitația pe care ați transmis-o ministrului de finanțe în legătură cu acest dialog cu Parlamentul European. E onoare să pot face acest lucru cu comisia dumneavoastră. Știți că în 2011 președinția belgiană a sprijinit regula ca Parlamentul să se implice la negocieri și știți că țara mea are o tradiție europeană bine cunoscută. Și știți că Belgia este recunoscătoare Parlamentul European pentru contribuția sa la îndeplinirea idealurilor europene și e logic ca eu să fiu aici pentru a profundiza și mai mult acest dialog. Banca Națională a Belgiei a calculat recent că de la începutul crizei, PIB-ul belgian a fost cel mai robust din întreaga zonă euro. Din păcate, nu e suficient pentru a ne considera mulțumiți. Însă dacă vă uitați pe prima pagină, vedeți că în ceea ce privește creșterea economică din ultimii patru ani, Belgia a avut uh, cifrele cele mai uh, robuste. Și asta din mai multe motive. În primul rând, Belgia are o bază economică foarte puternică. Dacă vă uitați pe, partea, pe pagina 2, vedeți că la active nete, poziția belgenilor e cea mai ridicată și reprezintă peste 200% din PIB, deci de două ori mai mult decât uh, nivelul de datorie al sectorului public, deoarece uh, sectorul public are o datorie foarte mare, e o lacună pe care o avem. Însă activele deținute de cetățeni compensează practic această datorie. În al doilea rând, abordarea Belgiei față de criză. cred că am făcut lucrurile așa cum trebuia. În sectorul bancar s-a acționat foarte rapid, având în minte interesul cetățenilor și ca urmare uh, lucrurile nu s-au răspândit și la restul economiei. În ceea ce privește schemele de șomaj, am evitat concedieri masive și am permis uh, firmelor mari să-și mențină producția. Dacă vă uitați pe următoarea pagină, vedeți că rata de angajare, uh, rata șomajului, mă scuzați, e mai scăzută decât înainte de criză. Deci schemele de angajare temporară au dat rezultate. Și de aceea cifrele privind șomajul sunt destul de pozitive cel puțin dacă ne comparăm cu restul zonei euro. Și un ultim comentariu referitor la strategia folosită în timpul crizei e că, pe ansamblu, am avut o strategie inteligentă de finanțe publice. Programul guvernului a fost limitat și deficitul niciodată nu s-a umflat prea mult. Din octombrie 2009 încolo Belgia și a început procesul de consolidare bugetară pentru bugetul pe 2010-2011 și această strategie de finanțe publice, pe care eu o consider destul de inteligentă, a dus la o scădere a spreadului pe care îl are Belgia față de restul țărilor din zona euro. Vedeți că acum Uh, procentul de îndatorare de 6,5%. De la sută. Și știți că unii spun că mulți uh, spun că la același lucrurile stau și mai prost, că un bolnav care are o temperatură de doar 39 de grade spune că cel de lângă el are 40 de grade. Noi avem deci acum 6,5%. Să nu uităm care era nivelul în anii 90, de 70%. Deci asta arată că strategia din ultimele decenii ne-a adus mai aproape de media europeană și, bineînțeles, trebuie să continuăm către nivelul de 60%. Deci Belgia e printre țările cu performanțele cele mai bune, însă trebuie să recunoaștem că Belgia nu a scăpat uh, de pe urma Uh, piețelor financiare și de pe urma tulburărilor. Și asta din mai multe motive. În primul rând, nivelul de îndatorare. La 98% din PIB, Belgia are cea de-a cincea datorie ca mărime din Uniunea Europeană. Deci e un nivel de îndatorare foarte ridicat. În al doilea rând, expunerea sectorului financiar. E clar că în octombrie 2011 Belgia și Franța au trebuit să intervină pentru a salva banca Dexia și pentru a garanta salvarea unei alte bănci și totul ținea de modul în care piețele uh, considerau datoria suverană. Și o a treia problemă pentru noi a fost că nu aveam un guvern. Deci din uh, iunie 2010 noi am avut un guvern uh, intermediar și deși acesta a făcut tot ce trebuia pentru a menține interesele Belgiei, piețele nu erau asigurate. Nici chiar după ce am avut o președinție de succes a Uniunii Europene, nici după ce am demonstrat că ne putem respecta obligațiile internaționale. Deci au existat totuși neliniști legate de stabilitatea guvernului. În noiembrie 2011 toate aceste lucruri au ajuns practic la un punct culminant. Comisarul Ren Comisarul Ren ne-a tras atenția, Poor and Standard ne-a scăzut nota cu 0, cu și pe 6 decembrie 2011, guvernul a avut o reacție rapidă, a adoptat o strategie pe termen mediu și lung, bazată pe trei lucruri. Reforma de stat uh, și un reformă structurală și un plan bugetar multianual. Oferim regiunilor mijloacele financiare pentru a face față problemelor mult mai adecvat și pentru a asigura o dezvoltare economică. Eu am încredere în faptul că reforma de stat va fi benefică pentru federație, pentru regiuni, dar și pentru cetățeni mai ales. Și aici trei aspecte sunt esențiale. Întâi, să scăpăm de mărul discordiei binecunoscuta circunscripție electorală Bruxelles-Halvilvort, pe care o cunoaște toată lumea, de scăpăm, să scăpăm de acest măr al discordiei a fost foarte important și va trebui să arătăm că pe viitor nu vom avea nevoie de 500 de zile pentru a forma un guvern. Al doilea rând, un transfer de competențe în ceea ce privește uh, piața de muncă pentru a ne adapta la specificul regional și, în al treilea rând, să responsabilizăm legea uh, financiară regională printr-o autonomie fiscală mai mare. Acum, cel de-al doilea aspect, reforma structurală. Eforturile s-au axat pe creșterea ratei de ocupare, în primul rând, care e destul de uh, redusă, de asemenea, vârsta de pensionare a crescut cu 2 ani pentru ca pensiile de pentru ca pensionarea anticipată să nu mai fie atât de atrăgătoare și de asemenea ă, să îi atragem pe șomeri să intre pe piața muncii, ă, reducând ă, treptat alocația de șomaj. Acum, ceea ce vrește bugetul, aici ne bazăm pe reformele de stat și pe faptul că vrem să reducem deficitul la minus 2,8% în 2012, după ce în 2011 am avut un deficit de 3,7%, nu de 4,2%, așa cum apare în documentul care v-a fost distribuit de către servicii. Deci, în 2011 eram la 3,7% și vrem să fim la 2,8% anul acesta pentru a echilibra bugetul în 2015. Sunt luate anticipat cu un total de peste 3% din PIB. În 2014, 53% din efortul de consolidare se va baza pe cheltuieli. Vom crește baza de impozitare și pentru a aduna capital. Nu vom crește TVA-ul, nu-l vom crește și nu vom uh, crește impozitarea muncii. Iar reacțiile piețelor au fost favorabile. Femeiul a spus că reformele au fost semnificative, un pas în direcția cea bună și conform Comisiei Europene, Belgia a implementat 5 din cele 6 recomandări făcute de comisarul Ren. Bineînțeles, reacția piețelor e cantitativă. Rata dobânzii a scăzut cu peste 2,5% de la 5,8%, acum e la 3,2%. Așa era săptămâna trecută. Spreadul cu Germania s-a înjumătățit de la 365 puncte la 307, 307 la 147, mă scuzați și o veste extrem de bună pentru bugetul nostru, însă e prea devreme să spunem că am câștigat. Pe termen scurt vrem să ne asigurăm că în 2012 deficitul va fi de, 3, de 2,8%. Avem deja niște angajamente luate, colaborăm cu serviciile domnului Ren și monitorizăm situația. În uh, uh, martie vrem să ne asigurăm am asigurat că vom face toate eforturile și în iulie va avea loc un nou control. Iar uh, previziunile făcute de Banca Centrală Belgiană sunt pozitive. Previziunile au crescut de la minus 0,1% din PIB la 0,6% cu plus. Și asta confirmă faptul că guvernul își va atinge obiectivele pe 2012. Acum, perspectivele pe termen lung, la fel de importante. Există, e în curs procedura de dezechilibru excesiv și uh, am făcut toate eforturile pentru a reduce datoria publică și pentru a crește competitivitatea noastră externă. Însă pentru asta e nevoie de eforturi la toate nivelurile de politică, deoarece aceste două lucruri reprezintă și o problemă europeană, iar instituțiile europene trebuie să fie o parte din soluție. De asemenea, vrem să investim în strategia 2020 pentru a face față acestor provocări. Ca să închei, ce învățăminte putem trage din cazul Belgiei referitor la guvernare economică? În primul rând, Sixpack-ul în Belgia a dus la o monitorizare mai uh, apropiată a evoluțiilor bugetare, mai ales în anul acesta în care trebuie să respectăm țintele bugetare. Și e bine deoarece evoluția țărilor e strict legată uh, de cele ale celorlalte țări. Avem o economie comună și Belgia înțelege că lucrurile stau așa, poate că înțelegem asta mai bine decât alții și de aceea am sprijinit six ul și întreaga idee de a avea un semestru european. Aceste noi reguli nu sunt o constrângere, ci un stimulent. Un al doilea învățământ. Regula majorității calificate inversate. Funcționează. Acum vedem că nivelul pe care îl oferă comisia uh, e suficient. Avem interesul de a, a uh, pune în aplicare brațul corectiv al pactului, iar sancțiunile acum sunt inevitabile. O a treia lecție din experiența belgiană. Dacă reducem nivelul de îndatorare, dacă avem niște instituții și strategii de finanțe publice corecte, acestea sunt de ajutor. Asta ne-a ajutat pe noi, belgenii, să depășim criza fără să suferim atât de mult. De asemenea, procedura de, de dezechilibru excesiv e foarte importantă. E important, de asemenea, un cadru uh, de impozite național. Să nu uităm însă că încă să nu uităm însă că această criză nu a fost depășită, însă pe de altă parte s-au făcut multe progrese. Six-pack-ul, pactul bugetar, uh, mecanismele de solidaritate și așa cum spune Van Rompuy, doar prin crize Europa poate merge înainte, iar țara noastră salută ideile care, sunt, care vor fi discutate la următorul Consiliu European. Eu vreau să-l citesc pe Jean Monnet. Oamenii nu acceptă schimbarea decât când e nevoie și ei nu, nu văd nevoia decât atunci când sunt în criză. Și e drept, de foarte multe ori doar prin crize Europa reușește să înainteze. Deci noi salutăm acum toate ideile care vor fi discutate la următorul Consiliu European. Să se consolideze Uniunea Monetară și Economică, să se creeze Uniune Bancară și progrese către Uniune Politică. Și singura soluție e mai multă Europa, deoarece destinele noastre sunt legate. Aceasta este convingerea mea și aștept acum, bineînțeles, cu mult interes uh, contribuția și întrebările dumneavoastră. We're just attending to the important matter of coffee. Uh, ne ocupăm aici de preluarea cafelei, care e important aspectul acesta. Vă mulțumim pentru această intervenție și vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Acest dialog face parte din dialogul economic pe care comisia noastră l-a constituit în cadrul semestrului european. Am tot insistat asupra acestui tip de dialog economic în timpul negocierilor cu privire la six-pack. Considerăm că acesta este calea spre transparență și, de asemenea, spre democratizarea procesului de guvernanță economică. Trecem acum la vorbitorii din partea grupurilor. Vă voi da cuvântul în ordinea aproape în care v-ați anunțat. Cred că sunteți de acord cu lucrul acesta. Uh, Începem cu socialiștii și democrații. Said El Kadraoui. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, pentru această disponibilitate a dumneavoastră de a vă afla în fața noastră. Acest dialog este necesar pentru noi toți și cu siguranță avem învățăminte de tras. Voi porni de la recomandările comisiei, recomandări care au fost publicate. Dacă le citim pe acestea, dacă citim recomandările făcute de către Comisia Belgiei, ne dăm seama că apar o mulțime de lucruri pe care le-am mai citit și în trecut, însă de data aceasta tonalitatea este una mai uh, moale, să-i spunem așa. Ce înseamnă lucrul acesta? Că Belgia se descurcă mai bine decât uh, alte state membre? De fapt, cam asta spuneați dumneavoastră în introducerea făcută. Și acum dați-mi voie să mă cer să vă exprimați opiniile critice pe care le aveți uh, vis-a-vis -vis de aceste recomandări. Bineînțeles că uh, Comisia își dorește ca aceste recomandări să fie puse în aplicare, însă se pune întrebarea cum vor fi toate aceste recomandări puse în aplicare. Deci care e părerea dumneavoastră? În ceea ce privește indicii, comisia în continuare este partajată. Noi considerăm că puterea de cumpărare este foarte importantă și poate contribui la sporirea competitivității externe a statelor. Inflația poate fi combătută prin păstrarea în lanțuri a prețurilor, spre exemplu, la energie. Bineînțeles, prin inovație poate fi de asemenea sprijinită competitivitatea externă, prin programele de învățare pe tot parcursul vieții, etc., etc. Și încă ceva, câtă flexibilitate, de câtă flexibilitate de, dispune un stat membru în momentul de față? Care este părerea noastră în calitate de ministru de finanțe asupra acestui aspect? Și cât de importante vi se par, într-adevăr, recomandările Comisiei? Și încă ceva. În recomandările sale, Comisia pare să țină în continuare cu dinții de sporirea vârstei de pensionare. În Belgia acest subiect este unul tabu. Eu am senzația că la noi acum se depun multe eforturi pentru sporirea uh, vârstei de pensionare, însă nu există niciun fel de cifre cât se poate de concrete care să fie vehiculate. Deci, care este părerea dumneavoastră acum? Care este imaginea pe care o aveți dumneavoastră asupra celor care se întâmplă în momentul de față? Semnalele sunt în, în orice caz pozitive. Și mai există un aspect pozitiv în recomandările comisiei, și anume, taxele foarte ridicate în Belgia asupra muncii, uh, propune Comisia să fie transformate într-un fel de taxe care să fie a, să fie colectate din uh, sectorul transporturilor, spre exemplu, pentru a îmbunătăți uh, toate acele reforme ce vizează protecția mediului înconjurător. Deci reducerea, se dorește o reducere a taxelor asupra muncii, uh, în schimb o creștere a taxelor și impozitelor pe anumite sectoare. Care este părerea dumneavoastră? Sunteți de acord cu această propunere și ați stipulat-o deja în uh, bugetul pe 2013? Spuneați că în iulie veți discuta bugetul pe 2013. Ați făcut propuneri în acest sens? Și încă ceva. În uh, texte citesc că există în continuare temeri legate de soliditatea băncilor belgiene. Acestea ar trebui să fie în continuare întărite. Bine, aceasta nu este neapărat misiunea exclusivă a statului, însă, cu toate acestea, statul are o mare responsabilitate. Uh, chiar și dumneavoastră ați vorbit despre problemele cauzate la nivel național de uh, eșecul Dexia. Deci, care este părerea dumneavoastră cu privire la soliditatea băncilor belgiene și capacitatea statului belgian de a face față unor asemenea crize în sectorul uh, bancar? Lucrul acesta este important, mai ales dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în, Belgi- în Spania acum. Deci considerați că avem nevoie de un uh, mecanism de solidaritate interbancar sau unul la nivel european care să acopere sectorul bancar și să se adreseze mai multor uh, state membre? Cam atât din partea mea. Engels sau Nederlands? Deci aș putea să vorbesc uh, în limba neerlandeză. Îmi face mare plăcere, Said. Bun. Noi punem uh, în aplicare recomandările comisiei și e clar că totul merge mai bine când spunem exact, când facem exact ce spune comisia. Dacă citiți ce spune comisia, comisia insistă pe necesitatea de a continua reformele uh, angajate și demarate. Sigur, asta e mai bine decât să ți se spună foarte insistent Uh, fraze cum ar fi n-ați făcut încă nimic. Deci da, iată că formularea s-a uh, îndulcit, dar totuși rămâne un ton insistent. Nu e vorba de un eveniment punctual, ci de o alegere politică făcută. Nu trebuie să credeți că uh, Belgia se află la adăpost de surprize neplăcute. Nu, dar esențial e să nu vedem neapărat că s-a mai îndulcit tonul, ci că uh, ni se spune continuați, ne îndeamnă să continuăm. Nu e un lucru care se va termina, nu, povestea asta nu se va termina peste câteva luni și cred că uh, avem destulă de marjă de manevră ca să punem accentul pe obiective. Cred că Comisia Europeană înțelege perfect că această cale care duce la îndeplinirea unor obiective trebuie să rămână apanajul statelor membre. Însă există și actori politici care trebuie să țină cont de avizele comisiei, că nu putem să ne facem că nu ni se spune nimic, nu putem să facem uh, ca și cum uh, ce spune comisia e doar retorică goală. Uh, Bun, un lucru e să cer competența exclusivă a statelor membre și să spui că facem ce, ce dorim noi ca să ne îndeplinim obiectivele. Nu e posibil. Uh, totuși există niște lucruri care trebuie puse în executare. Bun, acum există o adevărat, uh, e adevărat că există o marjă de manevră, dar din punct de vedere strict intelectual, eu cred că recomandările Comisiei sunt constrângătoare pentru că, practic, obligă un, un stat membru să uh, își vadă propriile defecte și ne, ne dau și și anumite soluții, cât despre uh, prelungirea vârstei active uh, sau vârste de ieșire la pensie. Nu suntem în Norvegia, care adaptează durata de muncă cu speranța de viață. Noi, ne, noi avem alt sistem. Avem un sistem în care ne dorim ca vârsta efectivă de pensionare să crească în mod natural și cred că în dialogul pe care îl avem cu Comisia Europeană suntem bine înțeleși cât despre uh, depășirea taxelor pe activitatea ecologică, verde, pe principiul poluatorul plătește, în cele 13 miliarde de euro pe care le-am economisit din decembrie, luna anului trecut, plus controlul bugetar din martie, deja am ținut cont de uh, această recomandare a Comisiei și am uh, diminuat sarcinile care apasă asupra sectorului muncii. Ați văzut că nu am crescut aceste taxe, am redus cu 3%. Primul și e ceva de luat în considerare, nu? Și am făcut eforturi de austeritate și acolo ne-am uh, îndreptat mai ales asupra întreprinderilor, am taxat mai ales uh, întreprinderile, uh, automobile de serviciu, și, mă, mă rog, nu, nu am scăzut impozitele pe muncă, dar măcar le-am menținut la același nivel. Dar noi ținem cont, după cum am mai spus, de recomandările Comisiei și ați vorbit și de planul de redresare. Eu vorbesc mai degrabă de un plan de competitivitate și de creștere. Și trebuie știut că într-o economie care funcționează bine, și ăsta a fost întotdeauna unul din naturile Belgiei, faptul că noi nu am avut o redresare finanțată de la buget ne-a permis uh, să uh, trecem mai bine prin criză decât dacă am fi creat deficit. Și am utilizat uh, asta volens nolens, chiar fără să vrem. Și în planul cu care vom veni până în luna iulie, ne vom gândi întotdeauna la ortodoxia bugetară. V-aș putea da o idee, efectul asupra îndatorării a unui buget care este bine pus la punct, e cel mai mare cadou care se poate face și care se le se poate face întreprinderile. Am trecut de la 5,8 la 3,2%. E cel mai frumos cadou uh, pentru competitivitate și pentru recapitalizarea băcilor Bun, e un subiect pe care am putea vorbi ore și ore în șir. Eu sunt, principiu că trebuie, sunt de acord în principiu că trebuie să există un principiu de solidaritate europeană și în uh, îndatorare, noi, la nivelul îndatorare, noi facem ceea ce fac toate statele membre în domeniul bancar. Noi am consolidat uh, capitalizarea băncilor. Acum nu știu dacă trebuie neapărat făcute comparații cu alte țări pe care le-a citat dumneavoastră, cu Spania, că n-am ajuns acolo. Noi ne ocupăm de problemele astea în cooperare cu domnul comisar Almunia și încercăm să monitorizăm să, situația, să fim uh, uh, vigilenți ca sistemul financiar să fie o uh, sursă de prosperitate, uh, capitalul să fie puternic, dar pe baza unor reguli europene. Da, mulțumesc. Și acum Silvi are cuvântul. Silvi Gula. Mulțumesc domnule ministru, că ați venit astăzi aici. Da, e cumva vina noastră că sunteți aici pentru că e vorba de six-pack pe care l-am dorit uh, și de aceea avem acest dialog bun. Eu nu sunt belgiancă și cred că e bine să nu fie doar un dialog între belgieni, pentru că ideea ar fi să privim și în altă parte. V-aș uh, adresa o întrebare pe capitolul macroeconomic, una din inovațiile din six-pack, uh, o întrebare care ar putea merge în ambele sensuri, adică cum, uh, doriți, cum veți răspunde cererilor comisiei aici, în acest domeniu? Pentru că eu consider că dezechilibrele macroeconomice sunt poate încă mai, și mai grave decât dezechilibrele bugetare în zona euro în acest moment. Oricum ar putea exista un decalaj în creștere între statele membre care ar însemna că e foarte dificil să avem o politică monetară unică pentru toate țările și în sens invers și am apreciat că Belgia are totdeauna o atitudine constructivă, comunitară, dar cum la Consiliul Ecofin, cum intenționați uh, să avem un control reciproc, mutual, mai exigent. Bun, dar să nu fie o acțiune polițienească, dar să faceți în așa fel încât uh, Eh, ceea ce n-am reușit să facem în primii ani a euro, să facem pe viitor, de deci să fim îndeajuns de preocupați de situația altora, ca să ajutăm și alte țări să, eh, o, o, să aleagă calea cea bună și să evolueze pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebare foarte interesantă și voi începe cu un punct care poate nu e cel mai important dintre toate, dar vreau să insist asupra faptului că dialogul, inclusiv în cadrul ECOFIN, iar și dialogul cu Parlamentul European, dialogul cu toți uh, actorii, cu toate părțile implicante, depinde de capacitatea noastră de a ne pune de acord în legătură cu realitatea actuală. Vă dau un exemplu. Uh, trebuie să ne spunem că, bun, mai sunt multe de făcut, dar într-o, în prima variantă a raportului Comisiei, la un moment dat, se identifica ca o problemă pentru Belgia planul de îndatorare, dar apoi am spus nivelul de îndatorare privată, dar așa am spus că nu e posibil cum într-o țară așa bogată, nu ne-am prat la fondurile publice, dar asta era pentru că nu integrasem uh, împrumuturile intercompanii care sunt foarte mari la noi uh, și uh, pur și simplu au fost, au fost integrate și mi se spunea, da, dar noi nu dispunem de aceleași cifre și de aceleași statistici și pentru celelalte țări. Deci aveți dreptate aici, dar există și o notă de subsol care spune că lucrurile nu stau așa, dar dacă dorim să investim într-un dialog care permite fiecăruia să se regăsească, trebuie să avem o schemă statistică la nivelul informației care să fie foarte fiabilă și care să permită tuturor să nu se ascundă în spatele unor interpretări uh, a datelor ale datelor. Și e foarte important, poate uh, e un comentariu uh, cam politic, dar e important. Și apoi când mă întrebați pe ce anume subiecte trebuie insistat? Poate spun că a fost ministru al afacerilor externe asta și a fost ministru pentru comerț exterior, dar constatarea că Belgica a pierdut în ultimii 5 ani 15% de cotă de piață eh, pe piața globală, ca de altfel și multe alte țări, cred că 15%, sau mă rog 16, 17, 14, sunt mici diferențe, dar toți până la urmă suntem în aceeași oală, cum se spune. Uh, și cred că aici avem nevoie de o strategie mult mai ambițioasă și să nu ne mai gândim doar la modul în care vom cheltui banii, ci cum să ne punem întreprinderile în poziția în care să poată să găsească creșterea să o ia acolo unde se găsește ea. Sigur, există piața unică, e foarte importantă, dar trebuie să existe și o poziție puternică față de piețele um, emergente. Și în aceste dezechilibre macroeconomice, în discuția legată de ele. Recunosc că raportul pentru Belgia e destul de favorabil. Sigur, se continuă să se insiste pe subiectul menționat și de domnul El Cadraui, sistemul de indexare, dar tot, în tot cazul când vedem uh, competitivitatea salarială a țării noastre și o comparăm cu, cei, cu trei vecini ai noștri, Olanda, Franța, față de acestea, uh, noi n-am pierdut competitivitate, sunt două țări care nu au sistemul indexării. Și noi îl avem. Și în ce privește competitivitatea, n-am pierdut nimic. Am pierdut față de Germania, al treilea vecin, dar am pierdut cu toții față de economiile din afara Uniunii Europene și cred eu că e probabil unul din subiectele cele mai importante de care trebuie să ne ocupăm în ce privește costurile, dar și în ce privește productivitatea. Trebuie să vedem uh, cu un anumit număr de reforme uh, pot să, să ne sporească capacitatea de a fi competitivi. Okay, thank you very much. Mulțumim foarte mult. Domnul Filip Lambert. Thank you, Chair. Minister, welcome here in Brussels. Bun venit, domnule ministru, aici la Bruxelles. Voi vorbi în franceză, totuși e limba mea maternă. Voi relua ceea ce începuse să spună Silvii. Belgia e o țară care are totuși o pondere majoră în ceea ce privește instituțiile financiare. E o țară mică, însă să nu uităm că la începutul crizei financiare, problemele din acest sector financiar au fost foarte mari. Vorbeați de asemenea de faptul că 15% din PIB uh, e folosit uh, a fost folosit pentru o singură instituție. E drept că au existat uh, mari probleme în multe grupuri bancare belgiene, nu doar la Dexia. Acum se discută despre directiva privind cerințele de capital numărul 4 pentru a avea constrângeri mai, mai importante pentru bănci. Parlamentul cere mai mult în ceea ce privește fondurile proprii, remunerarea, lichiditățile, um, gestionarea crizelor bancare. De câteva săptămâni tot negociem cu un consiliu care nu uh, renunță deloc la poziția sa și uh, Aș vrea să știu care este și poziția Belgiei la Consiliu. Sunteți ca Marea Britanie care pledează pentru niște exigențe mai crescute decât Basel III sau decât ceea ce a propus Comisia sau sunteți mai degrabă de părerea celor care cred mai bine să nu facem valuri, haideți să menținem lucrurile așa cum sunt, cu un nivel de reglementare cât mai scăzut. Domnul ministru, eu evit să spun între, în aceeași propoziție țară și mică. Când vorbesc despre Belgia, eu vorbesc despre o țară de dimensiuni modeste, însă din punct de vedere economic nu putem vorbi neapărat despre o țară mică. Dumneavoastră spuneați că în ceea ce privește directiva privind cerințele de capital numărul 4, spuneați că Parlamentul e mai ambițios decât uh, alți participați. Eu cred că acesta este și rolul Parlamentului să fie ambițios. Eu nu sunt sigur că voința de a ajunge la ceva care ne va permite realitate, într-adevăr, să obținem un nivel de consens ca să înaintăm. Deci eu cred că și asta e o ambiție, nu? Să cerci să ajungi la un consens. Da, dar e unanimitate. În Parlament, da, foarte bine. Vă felicit pentru asta. Însă vă spun, la Consiliu sunt alte reguli ale jocului. Și mai ales când e vorba de reformarea sectorului financiar, trebuie să ne gândim întotdeauna la riscurile de delocalizare, dacă unii sunt de acord cu anumite măsuri și alții nu. Deci trebuie să ai o atitudine politică și voința de a încerca să ajungi la o poziție cât mai consensuală e ceva important și știți asta. Deci ne spuneți că noi suntem uh, ambițioși, dar nu suntem responsabili din punct de vedere politic, în schimb celelalte tocmai pe invers? Nu, n-aș îndrăzni. Sunteți responsabili din punct de vedere politic și noi suntem, însă cred că la Consiliu această insistență cu care trebuie să găsim un teren comun Și dumneavoastră vă comportați de parcă ați fi ceva mai bun decât noi. Noastră susțineți că nu suntem la fel de serioși ca și dumneavoastră în acțiunile noastre. Yeah. Uh, je ne sais pas, ou bien je me suis mal exprimé. Mais... Fie m-am exprimat eu greșit, însă nu vă înțeleg reacția. Nu vă supărați. Pot să răspund întâi în engleză? Ceea ce am încercat eu să explic nu ținea de uh, nivelul de ambiție al Parlamentului. Deci eu nu am încercat să calific Parlamentul uh, în funcție de nivelul său de ambiție. Nu, pur și simplu am spus că logica procesului decizional e diferită la Consiliu față de Parlament. Asta e tot ce am spus. Nu e o rușine, așa stau lucrurile și fiecare are reguli diferite. Și atunci când e vorba de reforma financiară, e clar că a încercat să găsești un teren comun, gândindu-ne câte păreri diferite există de la țară la țară, e ceva crucial. În ceea ce vrește reforma financiară, pentru noi belgenii e important să avem un acord cât mai larg al majorității, un acord unanim Asta ne dorim noi și asta e important pentru noi. De exemplu, în ceea ce este taxa pe tranzacțiile financiare, vă dau un exemplu din același domeniu. Guvernul meu, în acordul guvernului belgian, declarația noului guvern, această taxă pe tranzacțiile financiare a primit undă verde. Deci Însă, noi vrem ca această taxă să fie elaborată în așa fel încât să avem sprijinul la cât mai multor țări pentru a da dovadă de realism. Asta e abordarea care, într-un fel sau altul, explică abordările diferite, deși să zicem că avem ambiții comune. Și nu știu dacă v-am răspuns la întrebare. Am uneori întreb... Aș vrea ca Belgia să fie uneori mai proactivă. Acum 10-20 de ani Belgia era cu totul altceva. Să vorbim despre termenul laxist. Eu nu sunt de acord cu faptul că ar trebui să fie folosit acest cuvânt laxist. La Consiliu, eu însumi am propus să se adopte un amendament amendament care, de fapt, se înaintat și la Parlamentul European. E vorba de, credit, de subvențiile la export, de creditele la export. Parlamentul cerea ca ponderea acestor credite să nu fie de 100% în uh, regulile privind uh, lichiditățile. Și când a intervenit ministrul belgean, acest punct nu fusese încă acceptat. Deci spunem că dacă reducem acest nivel de credite la 50, respectiv 25%, deci credeți că o astfel de propunere înseamnă că am fost uh, laxiși pentru a reduce deci, nivelul de credite la export? Nu. Noi am vrut să garantăm uh, existența unor reguli în favoarea economiei reale. Asta ne-am dorit noi. Capacitatea noastră exportatoare e crucială pentru întreprinderile noastre și de aceea am apărat această idee și mă mândresc cu asta. De altfel, asta e și logica Parlamentului European și e un exemplu la care Consiliul nu vrea să meargă atât de departe față de Parlament. Asta înseamnă să fii mai laxist? Nu prea cred. Uh, thank you very much. Uh, mulțumesc. Da, e interesant să intrați în detaliile privind cerințele de capital directiva privind cerințele de capital? Da, foarte bine. Sper să ne puteți ajuta și cu alte ambiții pe care le avem noi aici de la Parlamentul European. Urmează acum uh, un alt coleg. Ten eerste wil ik u van harte welkom heten namens de Belgische delegatie van de... Domnul Epic. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să vă salut, domnule ministru, în calitatea mea de reprezentant al uh, belgienilor, membri ai uh, Partidului Conservator, care este în momentul de față situația Belgiei. Eu cred că Belgia are o mulțime de aturi și anume, primul dintre aceste aturi este poziția sa geografică. Poziția geografică care face din Belgia un fel de pivot al economiei europene. În momentul în care v-am ascultat prezentarea, nu știu, am avut impresia că din punctul dumneavoastră de vedere, Belgia nu se prea confruntă cu probleme. Ei, dacă e să ne gândim uh, ce s-a întâmplat în, în realitate, avem exemplu Dexia și alte exemple care ne arată clar că economia belgiană nu o duce chiar atât de bine. Uh, în momentul în care statul belgian trebuie să facă rost de o sumă atât de mare de bani pentru a salva o bancă, e bine, vă dați seama, situația nu e chiar așa de roz. Dacă ne uităm la recomandările Comisiei, ne dăm seama că avem o serie de aspecte aici recurente. Indexarea salariilor, spre exemplu, de asemenea uh, șomajul, care este de obicei pe termen lung și uh, implicarea prea scăzută în economia de piață a statului. Iată Uh, lucruri care practic sunt endemice pentru economia belgiană, economia belgiană care nu poate crește precum ar trebui să crească și din pricina sindicatelor, spre exemplu. Deci, iată, o mulțime de lucruri pe care dumneavoastră trebuie să le reformați. Dacă uh, dumneavoastră vorbeați despre exemplu german pe care ar trebui să ni-l uh, luăm acum sau la, asupra căruia trebuie să ne aplicăm acum. Da, e drept. Uh, Germania a reușit să se reformeze, dar a reușit să se reformeze în urmă cu 14 ani, în timpul cancelarului Schröder și pe vremea aceea socialiștii împreună cu sindicatele au reușit să implementeze acele dureroase reforme ale pieței muncii. Eu nu știu dacă Belgia în momentul de față va fi capabilă să implementeze aceleași uh, tipuri de reforme, date fiind uh, relațiile foarte uh, dificile între diferitele minorități. Uh, toate grevele din Belgia nu sunt uh, lucruri pașnice sau evenimente pașnice, nici pe departe. De multe ori s-a ajuns la pur și simplu luarea ca, ca uh, o statică a reprezentanților companiilor, conducerilor companiilor. Deci, iată, sunt o mulțime de, de, de lucruri pe care, de care trebuie să, să țineți cont. Uh, și pe care mă întreb cum veți reuși într-adevăr să le reformați. Deci, Revenind la sindicate, credeți că acestea pot fi implicate în uh, eforturile uh, dumneavoastră? Domnule Epping, spune domnul uh, ministru, am senzația că um, nu sunteți neapărat la curent. Mm, problemele nu sunt, problemele legate de sindicate nu sunt chiar atât de grave. În ultimele șase luni, s-au luat decizii foarte importante la nivelul Belgiei. În, uh, la 1 iunie, iulie va intra în vigoare programul de scădere progresivă a șomajului, program la nivel național. De asemenea, am am uh, sprijinit mobilitatea angajaților, am uh, crescut vârsta de pensionare, iată o serie de măsuri care au drept obiectiv, practic, integrarea tot mai multor cetățeni pe uh, piața muncii. Am, după cum spuneam, crescut vârsta de pensionare, ne-am asigurat că ajutorul de șomaj scade ca valoare, de asemenea, pensionarea anticipată nu mai este la fel de de atrăgătoare ca în trecut, toate aceste informații vi le-am oferit. Sunt în documentele pe care vi le-am trimis. Domnul uh, El Cadraui, de fapt, l am menționat la rândul său. Uh, Comisia este încântată de toate aceste reforme puse în aplicare de către guvernul belgian și tocmai de aceea tonul uh, Comisiei este mai dulce acum decât în trecut. Iată, a, a, uh, sunt niște probleme cu care într-adevăr ne-am confruntat în trecut, dar pe care am reușit să le ameliorăm în ultimele șase luni. E drept, reformele nu au fost încheiate, dar a, uh, să, nu, să nu uităm, au trecut doar șase luni. Uh, de la punerea lor în aplicare. Nu vreau să mă laud aici, dar am făcut multe până acum și vom mai avea multe de făcut, e drept. În orice caz, problemele acelea mari despre care vorbeați nu mai sunt chiar atât de, de grave. Și punem în aplicare toate recomandările Comisiei, nu o facem de dragul Comisiei, ci o facem de dragul nostru, pentru că considerăm că aceste reforme ne vor ajuta să ieșim din criză. Nu vă spun aici bazme, domnule Epping, nici pe departe. Jürgen, doreai să intervii? Am și alte persoane pe, pe lista vorbitorilor. Nu știam cine va vorbi în numele GUE. Jürgen. Apoi domnul de Bacher, doamna Perez, l-am văzut și pe Liam, nu mai știu, mai dorește cineva să, să intervină? Jorgen. Mulțumesc, Sharon. Și eu vreau să vorbesc despre indexare. Părerea mea este una diferită de cea a domnului Epic. Cred că, din punctul de vedere al angajaților, indexarea este salutară Însă, această indexare are și o însemnătate politică. De ce? Pentru că este un instrument care contribuie la combaterea sărăciei și combaterea sărăciei este unul dintre obiectivele Uniunii Europene. Deci, dacă vi s-ar cere să reformați acest instrumentarium, dați-mi voie să vă întreb cum ați face-o fără a pune în uh, în uh, pericol toate efectele pozitive ale acestor instrumente. În momentul de față, dacă tot vorbeam despre Germania, uh, în Germania se încearcă practic eliminarea discrepanțelor salariale tocmai pentru stimularea puterii de cum- cumpărare. Care este părerea dumneavoastră? Asta în primul rând. În al doilea rând, se propune ca uh, impozitele să cadă mai degrabă în cârca uh, să fie mai degrabă indirecte decât directe, asta pe viitor. Însă mă tem că persoanele care au venituri uh, scăzute vor fi mai uh, uh, grabnic impozitați decât persoanele cu venituri mari. Se pare că impozitele pentru cei bogați nu se bucură de sprijinul decât a a unor, unui număr mic de guverne la nivel europene. Uh, în al treilea rând, situația datoriei suverane al Belgiei nu este dramatică, asta pe de o parte, însă pe de altă parte avem într-adevăr în, uh, în Belgia cele mai mari venituri pe gospodărie, cea mai, cel mai mari, cele mai mari active private și uh, vă întreb dacă aceste active private nu ar putea fi folosite pentru uh, scăderea datoriilor suverane. Cam asta din partea mea. Vă mulțumesc. Voi încerca să vă răspund în uh, engleză, nu vorbesc prea bine germană. Indexations, uh... primul rând, în ce privește sistemul de indexare. E adevărat că dacă ne uităm bine la Eh, cât de eh, mulți sunt cei săraci, dar care și muncesc în țara noastră, numărul lor este relativ modest față de alte economii care au poate rezultate mai bune. Eh, numărul acestora este limitat, pentru câtva s-ar putea spune că indexarea salariilor e unul din sistem, sistemele prin care ne asigurăm că, până la urmă, gospodările dispun de venituri suficiente. Dacă nu vorbim de stabilizatori automatici, și ați văzut graficul, ne arată că în ce privește creșterea economică, Belgia are rezultate destul de bune. Probabil între acești stabilizatori uh, economici indexarea poate fi uh, regăsită sau ar trebui regăsită. Acestea fiind spuse, eu cred că sfatul care ne se dă de comisie, care ne spune că trebuie să ne asigurăm că logica uh, că salariile se dezvoltă în același ritm cu productivitatea, același sfat care a fost dat și Germaniei, acesta este elementul esențial. Asta am spus când am uh, făcut o compara- când am spus colegului liberal sau colegii liberale că în ce privește o comparație cu Franța sau țările de jos, ele nu au sistem de indexare și noi nu ne-am pierdut competitivitatea în uh, ultimii ani față de aceste țări, deși noi am avut sistemul. Și sigur, disciplina la negocierile sociale e poate și mai importantă decât a avea sau nu avea un sistem de indexare. Deci eu consider că sfatul esențial care trebuie să fie luat în considerare în fiecare țară e că trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea salariilor și a productivității merg mână-mână. Și sunt de acord cu cei care spun că, uh, până la urmă, suveranitatea națională trebuie să fie cea care să dicteze logica negoci- negocierilor. Domnul Epic spune că nu, s-a, nu am răspuns la întrebarea în legătură cu modul în care sindicatele uh, au sau nu putere în aceste discuții. Dar eu uh, vă cer să ne uităm pur și simplu la rezultate, să vedem modul în care putem ajunge la un consens social. Eu cred că după ce am făcut un program de mai mult la 3% din PIB, care e ceva, 3% într-un singur an bugetar. Nu multe state membre se pot lăuda cu asta. Și dacă vedem consensul social, care până la urmă uh, a existat în Belgia, cred că sistemul are avantajele lui și în ce privește în fine, voi fi foarte uh, Frank, eu cred că Comisia pe bună dreptate spune că costurile muncii și taxarea uh, forței uh, de muncă e probabil prea mare și trebuie reechilibrată. De exemplu, prin uh, reechilibrarea taxării, a impozitării, nu doar forța de muncă, dar uh, dacă vedem situația bugetară a Belgiei, procesul de consolidare fiscală, eu personal sunt convins că, în primul rând, trebuie să ajungem la anul 2015 cu un buget echilibrat. Și pentru asta deja vor fi, va fi nevoie de multe eforturi, nu doar la cheltuieli, cât și parțial și uh, în ce privește veniturile. Și făcând asta și în același timp, mai adăugând și eforturi suplimentare ca să uh, scadă uh, impozitele pe uh, forța de muncă va fi dificil. Eu trăiesc într-o țară în care aproximativ 45% din populație trăiește la cam 50 de kilometri de frontieră, nu contează care din frontiere. Deci, puteți cere să am o atitudine inteligentă în legătură modul în care schimbăm sistemul de impozitare sau alegerile în ce privește impozitarea anumitor categorii, dar uh, relocarea e și ea un fapt. De exemplu, relocarea din motive de TVA sau uh, impozitul pe veniturile de capital. Știu că Parlamentul dumneavoastră, și apreciez acest lucru, e uh, foarte activ pentru ca să existe un nivel de egalitate dar să recunoaștem că încă nu am reușit să avem acest lucru, deci trebuie să ținem cont că unele, de faptul că unele din alegerile pe care le facem au un impact și asupra uh, bazei de impozitare, deci trebuie să uh, fim foarte atenți la toate acestea. Mult... Președinte, mulțumesc încă trei vorbitori. Filip de Bacăr, Prevoș, Beres și Liam. Uh, Huang Ngoc. Deci, da, dau cuvântul lui Filip. Ministru, om hier vandaag aanwezig te zijn. Um... Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, uh, domnule ministru. Nu voi începe și eu aici un dialog belgo-belgian. Însă dacă e să privim lucrurile dintr-o perspectivă europeană, în Belgia mai există multe aspecte pe care nu le-am evocat astăzi aici. Dumneavoastră spuneați că Belgia are un plan pe termen lung, pentru mai mulți ani, pentru a face ordine în bugetul sau până în 2015 și pentru a echilibra lucrurile. Să vedem că, din ce spune Comisia, pentru 2013 și 2014, ipotezele sunt prea optimiste. Și reformele care trebuie să ducă la acest echilibru bugetar nu au fost uh, puse în practică în detaliu. Aș vrea să știu un lucru. Dumneavoastră vorbiți de redresare, de un plan de competitivitate și creștere. Cum intenționați să vă asigurați că se vor face eforturile necesare din partea populației pentru ca aceste reforme să continue și după 2014-2015. Deci cum vă veți asigura menținerea echilibrului prin aceste planuri? deoarece știm că există semnale contradictorii între ce ne spuneți dumneavoastră și ce spune comisia. O a doua întrebare, mai tehnică. Mă voi referi la complexitatea reformei de stat din Belgia. Există mai multe niveluri de activitate, nivel comunal, de provincie, regiune, nivel federal. Există o serie de obiective bugetare în funcție de nivel va trebui să ajungem aici la o oarecare echilibrare între și concomitență între toate aceste eforturi. Gândiți-vă la ce se întâmplă și în Spania. Deci cum putem avea o mai bună concordanță la nivel bugetar între toate aceste niveluri administrative? Deci cum putem avea o rezonanță bugetară, să zicem așa? Știm că există discuții între regiuni și statul federal, însă și între provincii și uh, nivelurile comunale ar trebui să existe o înțelegere și acestea ar trebui să intre în acord. Și a treia întrebare mai specifică privind anumite reforme. Vorbeați de handicapul referitor la salarii și vorbeați de lipsa de competitivitate. Eu cred că Există o legătură clară între ce spuneați dumneavoastră și programele europene. Eu cred că Belgia nu adaptează suficient programele de investiții. Vom avea curând un program cadru multianual, deci aș vrea să știu care va fi politica Belgiei. Cum vă veți asigura că va exista un acces pentru a finanța programe de cercetare, de inovare, de transporturi. Deci cum vă veți asigura că planurile dumneavoastră se vor uh, încadra mai bine în planurile uh, europene. Vă mulțumesc. Da, nu vorbeați, spuneați că nu vom avea o dezbatere belgo-belgiană, dar iată că parcă despre asta e vorba. Deci nu vă spun aici exact, în detalii, care este strategia belgiană, însă vă spun că aceasta se bazează pe o evaluare corectă a strategiei UE 2020. Dacă e să avem o strategie belgiană care nu este în concordanță cu strategia UE 2020, nu avem cum să avem câștig de cauză. Nu avem cum să avem o strategie autonomă care să nu țină cont de strategia generală UE 2020, care depășește strategia de la Lisabona. Nu e doar o strategie promovată de Uniunea Europeană, ci și de diferitele state membre. Și cu siguranță știți în ce consta această strategie și noi am fost de acord cu punctele din această strategie și, de altfel, uh, Știți că nu avem de mult timp uh, guvern, însă în ultimele în următoarele 30 de luni vom uh, insista asupra includerii programului nostru în programul european. Planul de stabilitate pe care l-am prezentat a fost stabilit împreună cu regiunile și cu celelalte niveluri administrative avem o mai mare responsabilizare fiscală la acest nivel, la fiecare nivel uh, administrativ și noi vrem ca toate nivelurile să participe, regiunile, provinciile, comunele. Asta se întâmplă acum. Și eu sunt convins că e foarte important să conștientizăm responsabilii regionali și comunali. Și eu cred că uh, foarte mulți deja sunt conștienți de ce trebuie făcut și când discut cu ministrii regionali eh, de finanțe, văd că sunt din ce în ce mai conștienți de faptul că într-o țară federală toată lumea trebuie să-și aducă contribuția. Și cu toții știu că vor exista niște sancțiuni politice foarte clare pentru cei care nu respectă regulile jocului. Ca ministru de externe, uneori mă deplasam în capitalele europene și de fiecare dată auzeam aceleași plângeri. Toată lumea spunea că nu sunt suficient de mult utilizate programele europene și de aia nu mă miră că și în Belgia se gândește la fel. Sincer, și cred că aici regiunile joacă un rol foarte important, deci ele ar trebui să vadă că politica lor și finanțarea lor uh, trebuie să fie asigurată, însă nu cred că în Belgia lucrurile stau mai prost decât în alte țări, însă aveți dreptate, trecem prin niște vremuri grele și așteptările față de bugetul comunitar sunt mari, așteptările față de Uniunea Europeană sunt mari. Și e întotdeauna uimitor să auzi pe cineva care aduce o sanale politice europene, însă care nu spune că, pe de altă parte, e nevoie și de un buget foarte uh, strict. Și când vedem care e dimensiunea bugetului uh, european, <laughs> vedem că ambițiile niciodată nu sunt la înălțimea bugetului. Acel 1% din PIB nu oferă o marjă de manevră foarte mare Uniunii Europene și asta pe mine chiar că mă cam lasă mă cam uimește Însă nu cred că noi ar trebui să ne rușinăm de nivelul nostru de participare la programele europene. Din potrivă. Doamna Pervanș Bervesc. Je vous poser une question qui ne concerne pas la Belgique. Mulțumesc, domnule ministru. Nu mă voi referi exact la Belgia, ci la recomandările specifice pentru fiecare țară, dar în uh, ansamblu, uh, în ansamblul lor, pentru că dacă vorbim de mai multă coordonare, suntem conștienți de faptul că Eh, recomandările specifice de la, pentru țară la țară trebuie să contribuie și ele la mai multă coordonare. Dar de la Maastricht încoace, poate că n-am ieșit încă din dialectica asta între eh, puterea centrală și cea locală, subsidiaritatea, dar statele membre și parlamentele naționale trebuie și ele uh, să ia propriile hotărâri, bazându-se pe, și pe ce spune Bruxelles. Și atunci vă întreb ce credeți de exercițiul făcut de Comisia Europeană în acest an, în legătură cu o țară pe care o cunosc eu foarte bine, nu știu exact, nu mai țin minte care, dar vă gândiți care poate fi această fară. Pe baza unui document actualizat ă, a făcut recomandări. Bun, e vorba de un ă, document transmis de un guvern care acum nu mai e la putere. În mai, documentul a fost publicat în engleză și în, uh, în, în, niciun, în niciun rând al său documentul acesta nu se referă la vreo programare la, la faptul că se referă la o programare a, fă, făcută de un guvern care mai avea două zile la putere. Um, sigur, lucrurile sunt, nu sunt bilaterale. E vorba de un exercițiu colectiv. Comisia, fiecare țară în parte, dar toate țările împreună și avem nevoie de o țară aflată în avangarda integrării europene. Ce facem cu, cu, cu mașinăria asta? Și ați, ați evocat faptul că guvernul noastră vrea eh, taxa pe tranzacțiile financiare, dacă la Consiliu se vrea asta. Eu cred că progresează lucrurile la Consiliu și acum eh, se pune problema eh, câștigurilor realizate în uh, această austeritate bugetară care uh, se dorește să ne fie impusă, pentru că eu văd că încă din start, sau cel puțin de când s-a înființat grupul de lucru, prezidat uh, din mai 2010 de domnul Van Rompuy, nu se pune niciodată problema veniturilor din impozite, dar dumneavoastră spuneți că dacă facem o reformă fiscală în, Belgic, în Belgia trebuie să fim atenți pentru că avem uh, vecini care la 30 uh, de kilometri de graniță uh, se pot muta de pe parte, de pe alta graniței. În Franța se gândește puțin invers. Deci, ce facem cu aceste venituri? Cum abordăm această chestiune? Pentru că am vorbit foarte mult de Grecia, dar nu sunt convinsă că e singura țară în care dacă dorim într-adevăr să redresăm finanțele publice, trebuie totuși să ne interesăm foarte îndeaproape de ce se întâmplă cu evaziunea fiscală și la armonizarea fiscală pentru a evita dumpingul fiscal. Răspuns. Mai ales la prima întrebare aș uh, reacționa uh, spunându-vă că pot să-mi pun și eu o întrebare și anume vom considera că munca, că ceea ce face comisia înseamnă a da sfaturi guvernelor sau uh, e vorba de a descrie anumite situații în, de la țară la țară cu recomandări uh, către uh, fiecare țară în parte, că sunt multe guvernele care spun comisiei da, da, dumneavoastră spuneți ceva, dar nu e vina noastră, e vina celorlalți. Noi acum am ajuns la putere și nu ne puteți imputa nouă ce s-a întâmplat. E vina grelei moșteniri. Și eu un discurs politic, eu pot încă să cred că în discuția cu opinia publică națională trebuie să insistăm pe alegerile făcute în trecut, cele mai bune alegeri care vor fi făcute pe viitor, dar cum vreți ca Comisia să facă o evaluare, aș spune eu, aproape de caracter moral, spunând că da, da, da, cei care au pierdut alegerile s-au înșelat. Acum noi vă vom da timp să remediați lucrurile. Nu, dar cred că singurul mod ca o comisie să poată fi neutră sau obiectivă e să adreseze recomandări care sunt uh, țintite pentru fiecare țară în parte. Intervenție fără microfon. când eram ministru de afaceri externe, m-am deplasat uh, la Beijing și am spus că după doi ani uh, în care m-am ocupat de afaceri externe, în ordinea de vechime, după 2 ani eram printre cei 27 miniștri de afaceri externe, cam pe locul 10 ca vechime, după 2 ani deja. Deci, noi trăim în într-o, în, în, într-o lume în care uh, se tot schimbă guvernele, miniștrii, dar oricum nu ne putem permite să avem o politică uh, <laughs> în funcție de guvernul care tocmai vine și să ne gândim doar de azi pe mâine. E vorba de recomandări, într-adevăr, de la țară la țară, țintite pentru fiecare țară în parte, permițând guvernelor să spună, bun, vom respecta aceste recomandări, dar din păcate încă nu s-a făcut, se tot invocă graua moștenirea trecutului, dar cred că nu poate fi acesta uh, elementul central al, uh, un, un, un, a răspunsului adresat Comisiei. Uh, în legătură cu a doua întrebare, poziția față de veniturile proprii, eu cred că cunoașteți uh, poziția țării mele, mai voluntaristă, ca să spun așa, și noi suntem, uh, în ce privește, de exemplu, uh, taxa pe tranzacțiile financiare, noi credem că asta poate să permită să uh, diminueze contribuțiile de la statele membre, trebuie ținut cont și de asta, dar cred că mai important, deoarece Comisia a propus două treimi sau o treime, e foarte interesant din punct de vedere intelectual și foarte util, dar cred că mai întâi trebuie să vedem mai ales, sau überhaupt, cum se spune în germană, să uh, aplicăm această taxă financiară și asta depinde mai ales de voința marii majorități sau aproape unanimității sau chiar a unanimității uh, în Consiliu de a participa. E mai important decât să știm cum ne vom împărți banii atunci când taxa asta va și funcționa. Mulțumesc acum, Liam. Mersi, Sharon. Mulțumesc, Sharon. Întrebarea mea se referă la cifrele din pagina 6 a documentului pe care ni l-ați dat astăzi. de prevederile de creștere pentru 2013. Spuneți acolo că pentru Belgia Comisia a prevăzut o creștere de 1,2%, iar serviciile dumneavoastră vorbesc de 1,3%. Când uităm la deficitele bugetare anticipate, vedem că cei de la comisie cred că veți fi la minus 3,3%, iar dumneavoastră veniți cu altă cifră, minus 2,1%. Deci cum vă explicați această diferență? E peste un punct, e o diferență de un punct. Deci care e metoda de calcul corectă? E un deficit de creștere diferit din, în funcție de surse. Spuneați că dumneavoastră aveți încredere în ce spune comisia, nu? Deci atunci comisia are dreptate. Păi dacă avem un deficit de minus 3,3%, care riscă să fie și mai mare, deoarece dacă zona euro intră în recesiune, toate prevederile vor scădea. Deci deficitul riscă să se adâncească. Și cea a doua întrebare e de natură politică. veți fi de acord cu prietenii noștri italieni care propun o renegociere a calendarului, deoarece ei spun că 3% 2013 nu e posibil, doar dacă se iau alte măsuri de austeritate care vor stăvili cu totul redresarea economică sau veți rămâne la această poziție mai strictă, 3% pentru 2013, cifrele nu garantează deloc așa ceva. Deci atunci ce măsuri intenționați să luați? veți reduce cheltuielile și ce cheltuieli veți reduce. Deci astfel redresarea ar putea avea de suferit sau veți crește veniturile și cum veți face asta? Eu cred că vă veți juca mai degrabă cu impozitarea uh, indirectă, deci cu TVA-ul. Și nu credeți că redresarea va fi pusă în pericol, deoarece TVA-ul are un impact foarte mare asupra consumului. asupra faptului că acest document nu e al nostru, vine de la serviciile Parlamentului. Vă spuneam deja că pe 2011 apare o greșeală în document. Deficitul nostru a fost de 3,7% și nu de 4,2%, așa cum apărea în acest document. Și asta explică parțial logica din spatele lucrurile. Când uh, comparați cifrele, așa spus, uh, belgeni și cele ale comisiei, deci nu ați constatat că ocd ul și FMI-ul prezintă cam aceleași cifre ca și Belgia, nu? E, un, e o cauză dreaptă aici. Eu respect serviciile comisiei și spun asta fără niciun fel de ironie. <coughs> Dacă acum comisia Uh, ar trebui să spună că Belgia riscă un deficit mai mare uh, de 3%. Deci ei n-au cum să facă asta acum. E prea riscant. Și treptat noi constatăm că suntem capabili să executăm ceea ce am promis și ceea ce am spus și vă spun asta cu mare sinceritate și foarte despicat din punct de vedere politic. În 2013 vom avea un deficit de 2,15%. Puteți să mă citați și vă veți da seama și poate că vom avea plăcerea să ne revedem și în 2014. Deci veți vedea că am îndeplinit acest obiectiv și deocamdată cifrele comisiei se bazează pe o logică de negociere între servicii. Da, accept acest lucru. Da, poate că ei își pun uh, întrebări în legătură cu o serie de lucruri, cum ar fi combaterea fraudei fiscale și a fraudei sociale. În cifrele noastre bugetare, uh, asta reprezintă o sumă importantă. 700 uh, milioane de euro. Eu recunosc că e normal că această comisie, care în trecut a constatat de mai multe ori că guvernele spuneau ah, ne mai trebuie încă 200 de milioane, punem acolo, luptă împotriva fraudei. E bine, comisia are îndoieli în legătură cu ce putem realiza. Însă vă garantez că între timp în țara mea s-au luat deja multe decizii, s-au adoptat noi legi care au un impact real. Asu- mai ales uh, și asupra mm, uh, culegerii, uh, strângerii de impozite. În orice caz, eu vă invit să vă întrebați de ce și femeiul și ocd ul ne cred pe noi, pe belgieni. Comisia încă are rețineri, are anumite rezerve, să cred că veți constata la un moment dat că ambiția afișată de către noi e uh, realistă. Așa a fost și în 2011. Până la trecutul anul aveam niște cifre care ne anunțau un deficit de 4,2% și realitatea a fost diferită, 3,7%. Deci diferența a fost de 0,5%. E totuși destul de semnificativă. Nu asta după ce s-a terminat tot anul. Deci, încă o dată, eu nu am critici față de această abordare a Comisiei, deoarece astfel Comisia obligă statele membre să justifice corect cifrele și sunt de acord cu asta. I'm getting signals that the Commission want to come in and clarify. Comisia pare să dorească a interveni pentru a explica aceste cifre. Aveți cuvântul pe scurt. Vă mulțumesc mult că îmi permiteți să intervin. Voi fi uh, subcint. Uh, comentariul meu este unul de natură tehnică. Dacă uitați la previziunile Comisiei pe anii uh, următori, există o diferență diferență semnificativă între previziunile noastre și previziunile celorlalte instituții internaționale. Această divergență se datorează modului în care calculăm noi indicii. Marea diferență însă este cauzată de faptul că nu ținem cont de bugetul european. Noi facem previziunile pornind de la situația în curs, însă bineînțeles că suntem conștienți de faptul că pe viitor bugetul se va modifica, condițiile se vor modifica de asemenea. Deci, Uh, așa trebuie să înțelegeți cifrele noastre. Noi considerăm că, pornind de la situația actuală și de la măsurile implementate până în momentul de față, previziunile sunt cele pe care le citiți dumneavoastră. Femeiul are un fel de buget uh, normativ pe care îl include în uh, previziunile sale. De aici apropierea. Vă mulțumesc. Deci dumneavoastră creați un fel de traiectorie Uh, ne luând în calcul anumiți pași care adeseori sunt deja în curs de a fi efectuați. Cam asta ar fi situația. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicație, vă mulțumim, domnule ministru, pentru prezență. Reprezentați a doua țară care s-a prezentat în uh, fața comisiei noastre facem abstracție de președinție care e obligată să vină aici. În orice caz, dialogul economic este unul în curs de dezvoltare, este un instrument foarte util care cu siguranță va crește ca importanță pe viitor. Va deveni un fel de element uh, care ne va permite să exercităm presiunea asupra statelor uh, membre, astfel încât semestrul european să funcționeze într-adevăr și guvernanța economică să funcționeze într-adevăr ne vom asigura că cu ajutorul acestui uh, dialog economic vom preîntâmpina anumite pericole. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. we can have a short interlude because uh, yes, but let, let the minister go. Uh, să facem o scurtă pauză pentru a permite domnului ministru să părăsească sala. Ok, thank you everybody, I think. Vă mulțumesc. Putem reîncepe discuțiile. Dați-mi voie să mă întorc la comunicările președintelui. În ceea ce privește directiva privind ipotecile vreau să vă spun câteva cuvinte. Deci am avut uh, votul săptămâna trecută și uh, raportorul ne-a semnalat dorința sa de a începe un trialog cu Consiliul și Comisia în, uh, cu obiectivul de a ajunge la un acord în primă lectură. Conform procedurilor, mandatul de negociere va fi reprezentată de către raport, așa cum a fost votat el, iar uh, președintele Comisiei de Negociere va fi președintele uh, Uh, sau uh, va fi uh, raportorul și raportorii din umbră. umbră. Mai avem și un aviz din partea IMCO pe marginea acestui raport și, prin urmare, raportorul din IMCO va fi de asemenea prezent la negocieri conform articolului 50. Dacă nu aveți ob- obiecții, atunci vom proceda în felul acesta. Dacă aveți întrebări, raportorul este în sală. Văd că nimeni nu obiectează, prin urmare așa vom proceda. Îți mulțumim, Antolin. Acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate. Raportoarea este doamna Silvi Gular, iar domnia sa își va prezenta proiectul de aviz. Merci à tous. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă mulțumește faptul că putem avea astăzi această dezbatere, deși e un subiect eh, de care am ocupat și cu ocazia sexpack-ului a fost făcut obiectul și unei rezoluții votate pe 15 februarie în Parlament și în acest raport am încercat să uh, fiu foarte precis să aleg calea de mijloc, pentru că în acest moment există niște excese și de o parte și de alta. Pe de o parte, există unii care prezintă, cred eu, în mod periculos euro-obligațiunile ca fiind un fel de uh, soluție minune, un leac minune uh, ca să se elibereze de reforme prea drastice. Și cred că nu e un mod corect de a prezenta aceste instrumente. Nu e vorba de niciun uh, leac miraculos care să ne permită să nu ne mai punem întrebări în legătură cu finanțele publice sau starea economiilor noastre. Invers, pe partea cealaltă ar fi excesiv să excludem pentru totdeauna orice formă de mutualizare a datoriei în măsura în care aceasta poate corespunde uh, unor motive corecte, justificate. Dar, în primul rând, cel mai important e că suntem favorabili și am votat cu mare majoritate la Parlament să se mențină une, unei menținere a disciplinei bugetare bazată pe existența unor piețe lichide și care reflectă în mod corect, eh, nu știu dacă se poate spune eh, situația fiecărui stat, dar situația în funcție de performanță. Dar în acest moment pare că piețele nu joacă 100% uh, uh, propriul rol și că între statele zonei euro există o, o, un decalaj justificat parțial de performanțe diferite care cred eu că trebuie menținut pentru a exista un stimulent să se păstreze disciplina, dar există și un exces de relativitate care poate avea ca rezultat că statele care fac reforme uh, dure să nu se mai poate finanța pe piețe. Pe de altă parte, investitorii noștri, și ne dăm seama de asta când discutăm, de exemplu, cu cei din asigurări sau uh, cei cu, care se ocupă de fondurile de pensii, au nevoie de un instrument care să fie lichid și sigur. Deci nu, nici prea riscant, dar care să le aducă și destule venituri ca să plătească primele de asigurare. Și apoi, un uh, ultim motiv, dar foarte important, că, ne, că poate permite băncii centrale europene să respecte mandatul care i-a fost atribuit și să nu fie obligată să se aventureze în ape tulburi, să vină cu soluții care nu sunt durabile, pentru că BCE-ul uh, detaliază acum și uh, combate niște uh, defecte cauzate de politicieni, niște probleme cauzate de politicieni. Deci trebuie să vedem care e situația actuală. Ne îngrijorează, de exemplu, că investitorii uh, se concentrează pe datoria națională. Practic se distruge cumva piața internă și nu dorim așa ceva și uh, trebuie să combatem o astfel de tendință. Deci, încă o dată, am scris asta și în raport uh, uh, mutualizarea datoriei nu poate fi o decizie luată ușor pentru că ar însemna că anumite țări uh, ar avea să suporte niște constrângeri uh, foarte dure. Eu am, uh, am, am, am deplasat în Germania, dar poate, să, poate și colegii din Finlanda, Olanda, Franța, Austria au reticențe, dar în invers, în măsura în care am limitat riscul moral, nu putem să ne lipsim de aceste instrumente. De aceea am încercat să elaborez eu un fel de foaie de parcurs care să uh, asigure, liniștească pe cei care spun că sunt obstacole juridice și adevărat, mai ales articolul 125 din tratat, deci în anumite state membre, la fel pot exista obstacole juridice. Am participat la un seminariu la Universitatea Humboldt cu doctorul în drept constituțional german, cu profesorul Habermas și cu alții, care au încercat să vă vadă care sunt aceste obstacole eh, care sunt evocate în Germania. Invers, cred că prietenii noștri nemți nu trebuie să ne grijeze faptul că dacă nu găsim soluții, poate nu atât de dure, dar imediate, ar, am putea avea uh, dificultăți pentru întreaga zonă euro. Deci ce am putea face într-un termen mai rezonabil? Există două tipuri de soluții care au fost deja propuse. B, poate sunt mai multe, dar am, am făcut o alegere. Prima este acest fond de răscumpărare, de mai bine ar fi ca un fel de uh, casă de ajutor reciproc, ca spun așa, cu re, uh, mutualizarea datoriei, dar în mod limitat și în timp și în spațiu, pentru că uh, scopul acestui fond ar fi să dispară datoria. Deci, prin definiție, e, uh, fondul se autodistruge. Punem în comun garanția pentru a scăpa de excesul de îndatorare dincolo de 60% din PIB. Comisia Econ a votat uh, pentru uh, înființarea acestui fond uh, și la plenară s-a votat în cadrul Tupac. E vorba de o logică cu, uh, foarte constrângătoare pentru țările care ar participa la fond, mai ales în ce privește colateralele. În ce privește alocarea anumitor resurse uh, din impozitele naționale, apoi o soluție radical diferentă care spune că punem în comun o parte foarte limitată a datoriei, pe termen foarte scurt, într-un sistem uh, revocabil, invers față de prima soluție care dorește o soluție pe 20-25 de ani. În a doua soluție ar fi operațiuni pe termen foarte scurt pentru menținerea lichidităților pe piață. Eu n-am luat o decizie pentru că trebuie să luăm împreună o decizie, pentru că oricum E vorba de soluții care nu se exclud una pe alta și care ambele, și spun asta uh, uh, cinstit, că au, prezintă și uh, aspecte pro și contra. În primul caz, avantajul este că se, da, se dă pieței un semnal că suntem gata să facem lucruri împreună pe 20-25 de ani. Deci, zona euro va dura. Bun, asta sigur angajează responsabilitate, responsabilitatea unor uh, țări în sensul că vor rezolva problema datoriei. În celălalt caz avem avantaje practic inverse, adică e vorba de termen scurt, cu caracter revocabil, um, asta ca să-i asigurăm și pe cei care nu vor să se angajeze prea tare și pieței se oferă doar garanția că există o uh, reciprocizare, dar pe durată foarte scurtă. Deci există și pro și contra pentru fiecare soluție. De, deci, încă o dată, ce mi se pare mie foarte important și insist, chiar insist aici, e că dumneavoastră trebuie să fiți conștienți de faptul că nu putem să nu găsim nicio soluție astăzi pentru țări care sunt foarte serioase că vor întreprinde reforme, au întreprins reforme cu inovații de caracter instituțional. Italia, de exemplu, cu un guvern de tehnocrați, dar și la ce se întâmplă în Spania, între, cu raportul dintre autoritatea centrală și regiuni. Deci sunt țări care și-au schimbat din temelii comportamentul și că e important să fie ajutate și să spunem că dacă nu vor reuși, ar exista o instabilitate din care va avea de suferit toată, toată Uniunea Europeană și nordul și sudul. Bun, deci am menționat aceste soluții în raportul meu, promemoria, soluții care ar însemna că se utilizează FSF și MS, care ar trebui să intre în curând în vigoare, dar am vrut să spun că, sigur, aceste structuri pot fi de folos, de exemplu, pentru emisiuni comune. Nu trebuie să uh, venim cu o nouă soluție, dar acestea fiind spuse, există aceste instrumente, dar au și probleme de responsabilitate, mai ales față de uh, Parlamentul nostru, care a trebuit și el menționat. O a doua posibilitate pe termen scurt, propunerea de la care am și plecat, un tratat uh, cu, uh, care să conțină obligațiunea albastre, propunere făcută în 2010. Am menționat că fondul de răscumpărare e un copil al obligațiunilor albastre, dar cu logică inversă. Deci, în această cuprindere cu obligațiunile albastre, e vorba de reciprocitatea datoriei sub 60%. Sigur, e greu să combinăm sub 60%, sub 60% să spunem că n a reciprocizat toată datoria. N-am mutualizat toată datoria, deci este o problemă. Dar, pentru persoanele care au avut aceste idei, a trebuit să menționez că în formula von Weizsäcker și Jacques Delors, elaborată pentru moneda unică, probabil că această inovare poate fi repetată și în tratatul constituțional. Apoi, tot cu foaia de parcurs, dacă vrem într-adevăr să ajungem la o mutualizare a datoriei, eu recunosc foarte clar că ar trebui modificat tratatul. Nu trebuie interzis acest lucru. Eu cred că ar trebui să eh, pregătim asta foarte bine. De aceea eh, am aici eh, pus pe hârtie niște idei. Domnul Lang văd că e liniștit, pentru că eu spun că e vorba de o etapă care nu poate fi, un pas care nu poate fi făcut așa de azi pe mâine. Într-o vreme nimeni nu credea că e posibil să avem o monedă unică. Deci, iată, putem să ne gândim și la o modificare a tratatului. Deci, de ce m refer referit la comisia de lor? pentru că trebuie într-adevăr să studiem bine o asemenea soluție. La vremea sa, Comisia de lor uh, a permis ca reprezentanții statelor membre să conlucreze cu un fel de secretariat asigurat de, uh, asigurat de Comisia Europeană și uh, la vremea sa amintesc că era vorba de băncile centrale naționale. Ele au jucat acest rol. Păi, ar trebui să concureze acum cu Banca Centrală Europeană, care a fost înființată mai recent, și cu Parlamentul European. Oricum, am vrut să spun că e vorba de o etapă care ar fi destul de serioasă ca să ne gândim la ea, în, chiar cu detalii tehnice, dar să aibă și dimensiune politică. Asta ar merge mână în mână cu o trezorerie, trezorerie europeană și cu mai multă legitimitate democratică pentru acest centru de decizii pentru toată zona euro. Și această etapă am arătat că ar trebui să fie una solemnă și că nu se pot face lucruri de azi pe mâine, cum am mai spus. Dar pe de altă parte văd că discuțiile, de exemplu, și Mario Draghi a cerut aici la Parlament pe termen mediu, ca grupul de lucru la care se gândesc domnul Barroso și domnul Juncker și domnul Draghi și domnul Van Rompuy, să înceapă să eh, se gândească și la uniune politică, uniune bugetară, nu știu. Eh, nu știu, dar lucrurile astea poate nu înseamnă foarte mult pentru cetățeni, dar oricum cred că dezbaterea a început, mai ales la impulsul Germaniei și a doamnei Merkel. A început să se refere la, eh, te, la mm, o soluție pe termen lung. Și, în fine, am dorit să arăt că până acum în Europa există o tendință de a se vorbi de mutualizarea datoriei naționale con, contrar celor făcute în Statele Unite ale Americii. Dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în sfârșit, la sfârșitul secolului XVIII în SUA, Statele Unite au făcut o alegere diferită și anume nu există o interferență în ce privește uh, politica fiecărui stat. Florida nu are nicio treabă cu ceea ce face California sau Nebraska. Nu uh, controlează bugetul Kansasului. Și în sistemul Statelor Unite există state care sunt responsabile cum își gestionează, de cum își gestionează propriul buget, state care nu pot fi salvate cu fonduri publice, e vorba de uh, federalism foarte accentuat, dar care respectă și uh, libertatea fiecărui stat. În Europa mi-e teamă câteodată că pentru a refuza federalismul ne îndreptăm spre un sistem care e mult uh, de un tip mai dictatorial, ca să spun așa, dar în sens invers, ca să facem și noi ce au făcut americanii, și anume au creat un buget federal cu datorie federală, cu impozite federale Bun, nu, iarăși nu zic că trebuie să facem asta mâine, dar ne putem gândi. Eu, în raportul meu, am făcut niște propuneri, un joc intelectual, am uh, propus anumite soluții uh, pe care le putem adopta și am arătat argumentele pro și contra pentru fiecare soluție. Și mulțumesc deja uh, raportorilor din umbră că deja am avut un schimb constructiv de opinii cu ei Bun, raportul e răspunderea mea, dar oricum am avut deja discuții foarte interesante. Cred că există o preocupare generală ca să se țină cont de faptul că anumite state au anumite reticențe, pentru că sunt ele care ar uh, suporta povara unei uh, mutualizări, dar trebuie să ne gândim și că situația în Uniunea Europeană e foarte dificilă și că dacă vrem să continuăm împreună, în proiecte pe termen mediu, trebuie să ne asigurăm că și pe termen scurt vom găsi soluții pentru state care și-au făcut temele. Bun, rămân deschisă pentru orice fel de discuție și cred că vom reuși să adoptăm un text care să mulțumească și Comisia și Consiliul. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Trecem la raportorii din umbră. În primul rând pentru PPE Diogo. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să-i mulțumesc raportoarei pentru prezentarea pe care a făcut-o. Vreau să-i mulțumesc de asemenea pentru tot efortul depus și pentru deschiderea de care a dat dovadă pe parcursul discuțiilor avute cu raportorii din umbră. Există aici soluții pe termen scurt, pe termen mediu și soluții pe termen lung. Bineînțeles, PP-ul dorește să fie implicat în dezbateri, însă are niște condiții pe care le menționează de la bun început. În primul rând, apărarea disciplinei bugetare. În al doilea rând, finanțele publice trebuie să fie echilibrate. În al treilea rând, ideea Uniunii bugetare trebuie să fie protejată. Doar dacă consolidăm economia, doar dacă punem în aplicare reforme structurale și avem un um, buget echilibrat, vom reuși într-adevăr să obținem o creștere durabilă. Doar așa, prin îndeplinirea acestor condiții, vom putea avea o stabilitate la nivelul zonei euro. Aceste teme trebuie să fie discutate de, de către noi. Noi știm, bineînțeles, că aceste dezbateri depind de spectrul politic sau de atitudinea politică, de aspectele financiare și, de asemenea, depind de constrângerile menționate în tratat. Dacă e să purtăm discuții valide, atunci trebuie să le purtăm în același spirit uh, precum cele purtate în cazul six-pack-ului sau uh, two-pack-ului. În cazul six-pack-ului să nu uităm că am ajuns la concluzia sau am cerut comisiei să ne prezinte un raport. Am avut posibilitatea de a interveni, de a discuta cu raportoarea. Nu vreau să, să fiu prea uh, Uh, generos în uh, declarațiile mele, pentru că există și alți colegi care vor să intervină, însă dați-mi voie să vă amintesc că avem de-a face cu o criză europeană, o criză care poate fi soluționată doar prin aplicarea unor soluții europene, nici pe departe prin aplicarea unor soluții naționale. Asta vreau să accentuez și nu pot decât să vă spun că aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportarea și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Vă mulțumesc. Acum Pervanș în numele lui domnului Sicluna. Mulțumesc, Sharon. Pot vorbi și în calitate de uh, mine însă, deoarece acum voi citi ce ne spune domnul Schicluna. Deci, în primul rând, vreau să o felicit pe doamna Angular pentru tot ce face la acest raport. Ca raportor din umbră din partea grupului Socialiștilor și Democraților, trebuie să vă spun că salut proiectul de raport și sunt de acord cu direcția în care am luat-o. Acestea fiind spuse, alineatul 8 ne îngrijorează într-o oarecare măsură deoarece acolo se vorbește despre măsuri de austeritate aplicate cât mai rapid. Eu cred că ultima parte a alinatului trebuie eliminată. Referitor la anexă, avem întrebări legate de punerea în aplicare a termenului. E clar că dacă vrem un sistem de euroobligațiuni cu uh, răspundere comună, deci pentru așa ceva e nevoie de criterii legate de apartenența la zona euro. De asemenea, fondul de răscumpărare. Cum va funcționa acesta? Vom avea datorii în comun și garanții în comun? Cum putem avea acest fond de răscumpărare în același timp cu euroobligațiunile? Mecanismul de stabilitate are vreun rol Euroobligațiunile nu sunt o cale de a soluționa criza actuală, însă sunt vitale dacă vrem să evităm crize pe viitor. O problemă structurală a zonei euro vine din faptul că nu e puternică atâta vreme cât uh, unii membri pot da dovadă de slăbiciuni majore. și am văzut cum problemele cauzate de anumite țări cu slăbiciuni a, uh, au a, uh, devenit atât de uh, importante încât nu am mai putut face față. O altă problemă. Pericolul, riscul moral ar trebui să existe și niște criterii clare de ieșire. Criza actuală a durat prea mult și asta din cauza că liderii europeni nu au fost uh, sinceri în legătură cu reformele necesare. Euroobligațiunile nu reprezintă un lac miraculos, ci reprezintă o parte din viitoarea soluție pentru a gestiona zona euro. Vă mulțumesc. Ashley. Thank you, Chairman. Um, if I could just... Mulțumesc. Câteva cuvinte în numele domnului Epping. După care voi face și câteva comentarii în nume propriu. Grupul meu în continuare nemulțumit de acest raport și de ideea de mutualizare a datoriei și a euroobligațiunilor. Deci, BCE-ul ar trebui să analizeze ideea de a crea un fond de răscumpărare. Să nu uităm că dacă se iau aceste măsuri, state care au acum ratingul de triplu A ar putea să-și vadă scăzută nota. Este și riscurile morale la care se referea domnul Schicluna. Ce motivație ar mai avea cei cu uh, datorii să facă eforturi știind că până la urmă Germania ar păti cu cardul ei de credit? Și ei ar putea lua împrumuturi mult mai ieftine. Pe mine mă îngrijorează să văd că mulți politicieni cred că doar prin cheltuieli suplimentare putem uh, soluționa criza. Totul ar fi în regulă, da, cred unii, dacă am putea tot uh, cheltui bani garantați de germani sau de olandezi. Însă nu vedeți de ce am ajuns unde am ajuns, de ce a dat faliment practic Grecia? Deoarece a cheltuit prea mult de prea multă vreme și un lucru la care Silvii Gular nu s-a referit în raport e moneda unică. A făcut un comentariu pe care l-am retras. La un moment dat, noi nu <laughs> credeam că e posibil să avem monedă unică. Ea chiar crede că funcționează moneda unică? O monedă unică nu are cum să existe dacă nu ai un singur ministru de finanțe care să stabilească impozitele și cheltuielile și uh, să ai și mm, o punere la oaltă a datorilor. Și ce vedem cu criza din Spania, din Grecia și din alte țări? Vedem că există problemele cauzate de o monedă unică prost încropită. Și în raport nu se vorbește despre asta, se vorbește despre urmările acestei uh, încropiri uh, defectoase. Nu se vorbește despre o soluție. Deci ce vom avea? Vom avea în continuare transferuri fiscale majore de la națiuni care au un surplus, cum ar fi Germania și Olanda, către alte țări. Și asta ar fi starea permanentă, de fapt. Sau vom avea anumite țări care vor părăsi zona euro. Și din păcate această chestiune esențială nici măcar nu e mm, abordată. Germanii spun că vor ca grecii să rămână în Europa, însă nu sunt gata să semneze cecurile atât de mari de care au nevoie grecii pentru a rămâne în zona euro. Grecii și alții spun că vor să rămână în zona euro, însă nu sunt gata să facă sacrificiile necesare deci, parcă vrei uh, totul aici, fără să faci niciun efort, nu? Deci Silvie, eu cred că e nevoie de un compromis. Textul uh, redactat de, de tine e bun. Da, reprezintă un compromis, să, din păcate nu vorbește suficient de mult despre moneda unică și din păcate prea puțini politicieni sunt suficient de uh, curajos pentru a vorbi fie de o uniune fiscală uh, reală, fie de dezmembrarea zonei euro. Deci, practic, Uniunea Europeană acum trebuie să aleagă opțiune și faptul că ezit atât de mult uh, cauzează atâtea probleme. Filip, voi fi de acord cu ce a spus Ashley, însă nu cu uh, ultimele sale cuvinte. Da, trebuie uh, aleasă o cale și tocmai pentru că nu se alege o cale, criza e și mai agravată. Însă nu sunt de acord în legătură cu calea pe care trebuie să o luăm. Silvi, raportul tău e excelent, nu tu ne arăți pe ce cale trebuie să o luăm. Nu prea îl citez eu pe Jean-Claude Trichet, însă astăzi îl voi cita. Destinele noastre ale europenilor sunt strâns legate. Asta înseamnă că niciunul dintre noi nu va depăși această criză, nu va face față deficitului de unul singur. Deci fie reușim împreună, fie vom da greș cu toții. Deci e clar, nu există o soluție și fără o uniune bugetară, spuneai și tu, Silvii, cu niște cuvinte destul de dure, deci fără niște reguli comune, fără obiective comune în legătură cu cheltuielile, să pentru mine un buget înseamnă și cheltuieli și venituri, și asta înseamnă reguli, metode comune în legătură cu veniturile. Deci nu putem colabora în ceea ce privește cheltuielile și să avem un război în ceea ce privește veniturile, să nu fim de acord. Deci pe, și pentru asta am nevoie de o punere la oaltă a datoriilor. Deci să avem o cale comună de a aborda sectorul financiar, așa numită Uniune Bancară. Deci o formă de mutualizare a riscurilor și a angajamentelor. Și drept, nu putem avea toate acestea fără o Uniune politică. Un revoluționar american spune nu există, n-ai cum să ai impozitare fără reprezentare. Da, E adevărat, nu poți să ții niște angajamente financiare în comun fără să ai niște decizii uh, politice luate în comun. Deci eu cred că deci, direcția pe care o arăți tu e bună. Dar și există cele două extreme, extreme. Unii spun că vor una, însă nu vor cealaltă. Unii vor mutualizarea datorilor, însă nu vor restul. Alții vor o disciplină bugetară în comun, însă nu vor restul. Deci nu, vă, nu vor, de exemplu, o, politică fiscală comună. asta e o formă de impostură intelectuală, e ceva lipsit de uh, sens din punct de vedere politic. Și din acest punct de vedere, după cum spuneau, raportul tău ne arată care e calea cea bună. Însă nu sunt de acord cu tine într-o privință. Și anume, eu nu cred că întreg dispozitivul, nu anumite elemente, ci întregul dispozitiv. Deci nu cred că tot putem amâna acest dispozitiv. Deci sunt niște decizii care trebuie luate cât mai urgent. De patru ani a început deja criza. Tot am amânat aceste decizii și mă tem că dacă nu avem curajul să le luăm, e vorba de niște decizii curajoase, e drept, și sper că pe 28-29 iunie la summit uh, raportul tău nu va mai fi de actualitate, deci sper că ei vor lua totuși o hotărâre. Deci să nu uităm că aici noi practic am uh, intrat într-o cursă contra cronometru și miza e distrugerea zonei euro. Deci eu sunt de acord cu majoritatea elementelor din raport. Unii au preferat să se facă trimitere uh, la legislația comunitară și să nu facă trimitere la pactul bugetar. Însă, nu știu, poate că e o logică diferită, mai degrabă comunitară și nu interguvernamentală. Și Silvi, aș vrea să spun un lucru, după care voi reacționa și la ce a spus Ashley. Eu cred că ar trebui să spunem odată pentru totdeauna că nu e drept că BCE-ul uh, e uh, practic luată de asalt de țările membre care au nevoie de ajutor. Banca Centrală Europeană are o mare răspundere. Însă, din păcate, BCE-ul a avut nevoie de 2 ani pentru a recunoaște că Grecia era falită. BCE-ul s-a tot uh, BCE-ul a tot insistat că un stat din zona euro nu poate da faliment și asta a fost și mai rău și pentru Grecia și pentru cetățeni și pentru toți. Deci BCE-ul nu are tot timpul dreptate, se și înșeală. Ashley Fox, îl văd că pleacă din sală. Pe mine mă cam deranjează să tot aud vorbindu-se aici de riscuri morale, când vorbim despre asta, însă nu vorbim despre riscuri morale când vorbim de bănci. Da, nu poți să-i spui unui stat că nu poate... Deci, îi se spune unui stat că nu poate folosi cardul de credit al lui altei țări. Însă, domnule Fox, trebuie să spunem că nici băncile nu mai pot abuza de cardul alegătorilor. Dacă vreți, într-adevăr, să vorbiți de riscuri morale și să fiți serios, trebuie să aplicați același lucru și băncilor, nu doar statelor. Da, unii spun, hai să fim atenți cu piețele financiare și cu băncile, ca și cum datoria privată nu e o problemă, ci doar cea publică. Ambele datorii, ambele forme de datorie sunt problematice. Deci dacă nu suntem consecvenți, nu avem credibilitate. Mă opresc aici și cred că vom găsi ușor un acord cu Silvi. Și sper, dragă Silvi, ca acest text să fie depășit deja la summit și să ajungem la o înțelegere cât mai repede. Ok, thank you. Uh, Marisa Matias. Mulțumesc acum Marisa Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também... Mulțumesc. Și eu aș vrea să vorbesc despre raport, însă aș vrea să mă refer și eu la intervenția domnului Fox. Deci, încă o dată, văd, vorbind, văd cum se vorbește despre țări deficitare și excedentare și nu prea se prezintă soluții pozitive din potrivă. Vreau însă să-i mulțumesc acum doamnei raportor. E o bună propunere privind emiterea de euroobligațiuni. Am vorbit despre asta la o primă reuniune e o bază de lucru bună pentru a discuta despre ceva foarte important. Acestea fiind spuse, aș vrea să vă spun că există trei chestiuni care vor fi foarte dezbătute. Și dacă nu vom ține cont de aceste trei lucruri, vom avea un vid în propunerea prezentată. În primul rând, E vorba de mecanismul uh, de sprijin pentru stabilitate și mecanismul de stabilitate. Eu cred că nu avem cum să discutăm despre astfel de mecanisme dacă nu vorbim despre problema condiționalității și a consecințelor acestei condiționalități. Dacă vrem să avem niște programe de ajustare, dacă țările vor fi uh, dacă vor primi finanțare și vor avea clar o condiționalitate economică, nu trebuie însă Condiția nu are cum să fie o austeritate practic în carne vie. Deci vedem ce se întâmplă. E nevoie și de mai mult timp pentru a soluționa problemele dacă se aplică o austeritate atât de rigidă și atât de, de dură în programele de ajustare. Spania și Italia o vor lua pe, au luat-o pe această cale și speră să soluționeze astfel problemele. Însă eu nu cred că austeritatea poate fi suficientă. În al treilea rând, Spuneam că propunerea de lucru e foarte bună, însă se bazează în continuată pe ideea că euroobligațiunile sunt ceva ce trebuie să se introducă după ce se va încheia criza europeană. Deci după ce se rezolvă criza. Asta înseamnă că e pus, practic, uh, e pus în pericol accesul la acest fond pentru țările care acum sunt deja în perioada de ajustare și și-au început, deci, programele de ajustare economice. Acum, în ceea ce orientarea politică, ar trebui să ne gândim la rolul pe care îl dorim pentru aceste euroobligațiuni. După câte înțeleg eu lucrurile, deci trebuie să știm clar cum sunt folosite aceste euroobligațiuni. Acestea nu trebuie să fie un fel de recompensă pentru state. Nu cred că asta e soluția bună. Deci nu avem cum să sperăm în continuare că austeritatea ne va soluționa problemele. Deci aceste probleme se vor adânci și mai mult. Deci eu cred că ar fi important să se recunoască asta în text. Ar trebui să diagnosticăm corect situația. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Foarte bine, mulțumesc. Voi citi numele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 No, okay. Astrid, you're first. Yeah, now. Intervenție fără microfon. You want to go after Werner? Da, doamna Luling dorește să acorde prioritate domnului Langen. Bine, atunci schimbăm și începem cu Werner. Și apoi doamna Luling. Burg weiß schon, was es an deutschem... Luxemburg știe cât de important uh, este bugetul Germaniei. E drept. Luxemburgul a păstrat, a, a salvgardat mult timp fondurile scoase din Germania în timpul celui de-al doilea război mondial, între timp le și impozitează. Dar uh, cu toate acestea, iată, Luxemburgul a rămas un pilon uh, al Europei, asta și datorită sprijinului acordat de Astrid Luling, premierului actual. Deci dați-mi voie să spun câte ceva, în primul și în primul rând, uh, cu privire la Carta Verde a Comisiei. A fost publicată în luna noiembrie și dacă deschid la pagina 24 și citesc acolo temeiurile juridice, îmi dau seama că la va- varianta 1, mai mult ca sigur, tratatul ar trebui să fie modificat, la fel și la varianta 2, la varianta 3 însă nu există niciun fel de nevoie de a modifica, de a modifica tratatelor tratatul. Ei bine, mi se pare absolut incorrect. Avem un articol 126 al tratatului, conform căruia uh, datoria nu poate fi mutualizată mutualizată. Există vreo persoană aici în Parlamentul European care își imaginează că fără o modificare a tratatului o, euroobligațiunile sunt posibile? Mă gândesc la statele baltice, Germania, Finlanda, Polonia, Cehia, etc., etc. Considerați că aceste state vor fi de acord cu introducerea, cu emiterea de euroobligațiuni fără modificarea tratatelor? Ei bine, mi se pare stupid. Uh, Uh, iată, o neglijență a comisiei. Comisia n-a prea strălucit în ultimii ani uh, atunci când venea vorba de propunerea unor soluții viabile pentru stabilizarea zonei uh, euro. Faptul că președintele Barroso la 10 mai 2010 a oferit Greciei 60 uh, de milioane de euro fără a ține cont de articolele din tratat, mi se pare una dintre, o primă dintre scăpările uh, comisiei. Uh, modificarea articolului 136 pentru uh, pentru introducerea fondului de stabilitate a fost necesară și acum, dacă nu avem nevoie de modificarea tratatului pentru Uh, introducerea euroobligațiunilor, iată, iată, o ceață totală cea în care ne aflăm. Uh, trebuie să ținem cont și de poziția băncii centrale ale uh, europene, dar uh, văd că nimeni dintre dumneavoastră nu dorește, practic, ca Banca Europeană să fie implicată în discuții. Să nu uităm că astăzi chiar Banca Centrală Europeană, care este atât de independentă precum ne-o dorim, s-a pronunțat împotriva fondului de răscumpărare. Ei, poate că merg prea departe. Uh, merg prea, prea departe. În al doilea rând, nu trebuie să mergem uh, nu trebuie să depășim, să ardem etapele. Mai întâi de toate avem nevoie de o consolidare, disciplină bugetară, etc. Faptul că Grecia a, a intrat în faliment din cauza tuturor uh, guvernelor uh, in, anterioare nu înseamnă neapărat că noi trebuie să acționăm împotriva tratatelor europene. În al treilea rând, în uh, Statele Unite ale Americii există obligațiuni naționale, suverane, dar fiecare stat american în parte este responsabil pentru propriile sale uh, obligațiuni. Statele americane, într-adevăr, acoperă datoria, dar doar datoria uh, națională. Uh, nivelul federal nu se implică niciodată în obligațiunile emise de către statele americane în, uh, în parte. Date fiind uh, creșterea economică zero din Uniunea Europeană în momentul de față, uh, emiterea de euroobligațiuni ar uh, presupune ar fi de la sine înțeles să respecte măcar uh, tratatele care nu sunt uh, în vigoare de ieri de azi, ci din 97 încoace. Și tratatele acestea sunt deja încălcate de majoritatea statelor europene. Deci haideți mai întâi să respectăm tratatele și mai apoi să ne gândim la etape, etapele viitoare. Mai întâi de toate trebuie să implementăm obligațiunile de, pe proiect care nu contravin articolului 126. Haideți mai întâi de toate să avem o politică uh, Uh, de creștere economică, n-are niciun sens să vorbim de dragul de a vorbi și tocmai de aceea voi respinge eu și mai mulți dintre dumneavoastră, mai mult ca sigur, pe, uh, care vor uh, interveni pe parcursul discuției, raportul doamnei Gulard. Deci resping acest raport. Uh, unde va duce el, ne-a arătat cât se poate de clar rezultatul alegerilor din Franța de ieri. Uh, ok. Now... Bine, și acum Antolin. Muchas gracias. Yo quiero agradecer. Mulțumesc, doresc să mulțumesc uh, doamnei Gular pentru raportul său. Este un uh, raport foarte necesar că în 50 de ani au fost două viziuni ale Europei, una cu, ca zonă de liber schimb și alta ca Uniune din ce în ce mai strânsă, perfectă. Și din acestea doar una a mai rămas în picioare, și anume Europa. Mm în care ne aflăm, Uniunea Economică și Monetară, care e un element fundamental al acestei Europe. Sigur că mm, nu e un concept univoc, nu e un panaceu universal, uh, moneda euro, uh, dar nu e nici uh, cea mai mare problemă. Euro e un, euro, obligațiunile sunt un concept polisemantic, sunt multe posibilități și noi credem că vrem să uh, susținem o viziune a obligațiilor care să nu prezintă foarte multe probleme, ci mai multe soluții. E clar că în, aceas, în acest moment uh, moneda unică nu poate fi o monedă externă, dar era con una convergencia de de 200 puntos básicos con el... Avem o convergență, de exemplu, de 250 de puncte, deci în anumite țări și când se spune că aceasta ar trebui să fie calea de convergență, deci vedem că aceste 250 de puncte ar trebui să fie și calea pentru stabilitate. Deci nu e doar problema unor state membre, deoarece dacă ar fi o problemă bugetară, de buget public, ar avea o anumită pondere decizia statelor membre, însă sunt probleme care țin mai degrabă de piața internă și de politica monetară și asta sunt de răspundere comună. Deoarece dezbaterile despre riscurile morale, da, există țări care au uh, investit mulți bani în alte țări și acolo există riscuri morale, nu? Deci există autorități care să evalueze aceste riscuri și instituțiile financiare ar trebui să evalueze corect riscurile financiare. Și de multe ori se tăurăște despre o eventuală transformare a datoriei um, private externe în datorie publică internă. euroobligațiunile, revin. Deci e important să vedem care e structura acestora. Trebuie să fie pragmatică, să se soluționeze problemele existente fără să se creeze altele. Trebuie să le elaborăm știind clar care e finalitatea lor. Nu cred că pentru viitoarea criză există modalități benefice de a folosi aceste obligațiuni. Pentru a avea mai multe echilibre, avem nevoie de mai multă coordonare economică și pentru asta nu e nevoie doar de sancțiuni, și de, ci și de stimulente. Să vedem ce se întâmplă și cu disfuncționalitățile de pe piață. Există țări care fac reforme pe termen lung, să există și nevoi pe termen scurt. Deci trebuie să analizăm situația din fiecare țară pentru ca moneda euro să fie o monedă cu greutate la nivel internațional. Deci cu toții trebuie să lucrăm pentru ca această idee să uh, aibă câștig de cauză. Pervanș. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Nu vreau aici să dau vina pe unii sau să uh, mă refer la celebrități, dar îi uh, aduc aminte lui Werner Langen că am discutat și negociat foarte mult un anumit text. E vorba de un raport pentru care am fost răspunzători amândoi și unde n-a fost introdus niciun punct uh, pe furiș. Am discutat punct cu punct. Noi, asistenții, funcționarii, și la alineatul 38 al acestei rezoluții la care mă refer, care a fost adoptată în octombrie 2008 în plenul Parlamentului, se spunea că cerem ca Comisia să examineze posibilitatea de a uh, avea obligațiuni europene și o strategie uh, nu doar pe termen scurt, pentru că aceste uh, obligațiuni să fie emise în zona euro, în plus față de obligațiunile naționale ale statelor membre. Uh, ne referim la necesitatea de a evalua consecințele acestor măsuri uh, asupra piețelor financiare și Uniunii Europene și Uniunii uh, Economice și Monetare. Intervenție fără microfon. Nu, nu, spune doamna Beres, Mi-am inteles bine discuția dacă vă gândiți la contextul în care am scris aceste rânduri, că nu, e vorba de, nu era un raport despre creștere, ci de, despre funcționarea Uniunii Economice și Monetare. Deci nu uh, există nicio neclaritate. Bun, situația astăzi care e? Uh, nu s-a acționat destul de repede. Acum nici nu doresc să vă prezint acum întreaga o filozofie cum putem să emitem obligațiuni și în ce cadru putem avea un acord global în acest sens, dar constat că la următorul uh, Consiliu European, 28-29 iunie, Uh, dezbaterea asta, în plus față de Uniunea Bancară, va fi în centrul mesajelor pe care șefii de stat și de guvern îl vor transmite. Unul din motivele pentru care am regretat că nu am mers încă și mai departe. Atunci când am votat, săptămâna trecută, pachetul de două propuneri legislative, că acolo se vorbește într-un catalog ca cel al lui Jacques Prévert. Deci se introduce acolo tot felul, se introduc tot felul de elemente, faie de parcurs, euroobligațiuni și așa mai departe. Ar fi fost mai bine să trimitem un semnal foarte clar Consiliului European în legătură cu direcția în care, spre care vroiam noi să ne îndreptăm, ținând cont de faptul că Parlamentul European în general e, are un avans față de Consiliu și ideea acestui, acestei comisii de lor, când totul merge rău, e o idee de care se agață fiecare și echipele actuale deja au epuizat odată această formulă. În mai 2010 au încredințat președintului Herman Van Rompuy sarcina de a înființa un grup de, și de a prezida un grup de lucru în legătură cu funcționarea Uniunii Economice și Monetare. Și nu, nu era vorba, într-adevăr, n-a, fost vorba acolo de, un, de o comisie de lor, deci trebuie reînceput, dar trebuie să o luăm de la capăt. Dar nu știu dacă va, vor fi de acord și unii din șefii de stat și de guvern la următorul Consiliu. Deci dacă nu putem influența lucrurile așa cum ne dorim, e bine să ne asociem cu direcția, tendința generală. Și acum pe fond, că trebuie să ieșim din impasul în care a intrat acest dosar. Bun, vor fi și contrapartide care că dincolo de aspectul tehnic, pentru că zi de zi vedem că lucrurile devin tot mai complexe. Și odată ce, dacă spunem doar euroobligațiuni, până la urmă nu spune nimic, pentru că fiecare înțelege prin asta ce dorește el. Uh, fiecare uh, economist vine cu o altă uh, definiție, dar esențialul este, și s-a referit la asta domnul Langen, deci din punct de vedere al dreptului, cum trebuie interpretat tratatul. Eu continui să cred că sunt și alte moduri de a interpreta tratatul decât uh, cum și-ar dori domnul Langen. Dar dincolo de asta se pune și problema contextului politic. Contrapartida necesară euroobligațiunilor astăzi nu este acceptabilă din punct de vedere politic, este acceptată de cetățenii noștri, adică nu vom avea obligațiuni fără consolidare a contextului unei definiții europene a politicilor bugetare. Și asta nu e acceptabil din momentul în care aceste politici astăzi nu au decât ca rezultat strategii de austeritate. Deci, uh, priori, definirea priorităților, înlănțuirea cauzelor, ne spune că uh, o reluare a uh, creării de locuri de muncă ca precondiție pentru un acord final pe euroobligațiuni într-un moment în care eu înțeleg că avem o situație de urgență, îmi dau seama că dacă vorbim de lobby, nu vorbim aiurea. Înseamnă că unele state membre uh, au nevoie urgentă de a se refinanța de pe piețe, dar trebuie să ne gândim că dacă dorim să ieșim din impasul în care ne aflăm azi, nu putem uh, să insistăm doar pe un subiect, Uniunea banche- Bancară sau creșterea euroobligațiunile sau integrarea. Nu, e vorba de un întreg pachet care eh, motiv, motivează eh, situația în care Consiliul se ocupă de el pe deplin și nu doar lasă băncii centrale europene eh, posibilitatea de a, obliga, de a mă scuzați, ajuta din când în când statele membre ca să mai scadă din presiune. Uh, deci, în acest moment, asta am avut de spus, pentru că încă ne aflăm la un nivel general al dezbaterii, dar, din nou, în legătură cu cele spuse de domnul Langen, cu dreptul european, și stii vorbind de când s-a spus că cu tratatul de la Lisabona nu, vom, nu ne vom mai atinge de tratate, haideți să nu facem un tabu din asta. Pentru că deja încă de două ore am modificat tratatele, deci haideți să păstrăm această opțiune deschisă și să încercăm să nu facem o deosebire între țările fruntașe, premiante și celelalte. E vorba că nu avem premiați, de fapt, e vorba doar de state care au beneficiat de o monedă mai puternică, o monedă unică și trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Și uh, mă scuzați, doamna președinte, că îmi depășesc timpul de vorbire, dar în legătură cu Statele Unite, nu putem compara situația uh, Statelor Unite cu cea uh, a Uniunii Europene și spune asta și în raportarea. Bugetul federal din Statele Unite, conform calculelor, se situează între 20 și 30% din produsul național brut. cei care se opun acestei viziuni ar fi, ă, dacă, dacă ei ar fi favorabil unei mai mari integrări, atunci putem discuta, dar în ce privește SUA, sigur, există o capacitate mai mare să avem un buget contraciclic, deci nu se pune problema statelor federale, SUA, ă, nu se poate face o comparație cu Europa unde nu avem o mutualizare, ă, nu avem o capacitate contraciclică. Thank you. Um, now it's Astrid. Mulțumesc doamna Luling. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să fac în germană câteva remarci legate de declarația domnului de Langen ce vizea Luxemburgul. Iată, eu am fost așa de drăguță încât uh, i-am dat voie să vorbească înaintea mea și el uh, a abuzat de generozitatea mea atacând uh, frumoasa, frumoasul Luxemburg. Dacă există mulți cetățeni germani care își plasează fondurile în Luxemburg, asta se datorează libertății de circulație a capitalului, servicii serviciilor, bunurilor, libertate garantată de către instituțiile europene. Prin urmare, nemții ar trebui să se, întâmple, să se întrebe care e politica lor sau cât de eficientă este politica lor fiscală de atât de multe bănci uh, germane aleg să uh, își uh, stabilească sediul fiscal în Luxemburg. Acestea fiind spuse în limba germană, Aș vrea să vă spun, doamnă președinte, că în raportul colegii mele, Silvi Gular, apar multe elemente interesante. Însă sunt și multe aspecte neclare pe care ar trebui să le lămurim. Referitor la această idee a mutualizării datorilor, sunt prezentate două scheme. Prima e a unor obligațiuni albastre, emise în comun sub limita fisca, uh, fixată de tratatul de la Maastricht și, care, și ceea ce e peste 60% ar fi cu caracter național. Statele membre sunt astfel incitate să respecte tratatul, deoarece datoria națională ar fi mult mai scumpă, practic, de finanțat decât cea europeană. O a doua schemă. Înființarea unui fond european de amortizare a datoriilor temporare. Economiști germani au prezentat recent această idee. E o schemă evocată foarte adesea în ultima vreme. Eu înțeleg parțial logica din spatele acestei sugestii, însă nu înțeleg în totalitate. Eu înțeleg că stimularea are o anumită virtute bugetară și că e mai puțin puternică decât în prima schemă și ar vrea lămuriri din partea doamnei Gular în legătură cu avantajele și dezavantajele celor două sisteme. Acum, mutualizarea datoriei sub 60% din PIB. Dacă vrem să o luăm pe calea asta, mi se pare mai logic și mai puțin periculos. Dacă tot trebuie să alegem o opțiune în defavoarea celelalte. Deci o întrebare pe care o pun doamnei raportor. Și un al doilea comentariu. Cred că raportul doamnei Gular dorește să fie pe placul uh, tuturor și de aceea păcătuiește. Deoarece cei care vor așa ceva, știu că mutualizarea datoriei nu poate funcționa decât în momentul în care Uniunea Europeană va avea o uniune bugetară rigidă sau chiar foarte rigidă. Adică o uniune bugetară în care statele membre vor respecta niște reguli de fier, să zicem așa, în domeniul bugetar. Disciplina bugetară e de dorit, însă în același timp trebuie să se țină cont și de alte elemente. Deci asta se spune în text, însă nu e prea constrângător. Eu cred că euroobligațiunile reprezintă cu totul altceva, deci nu pot fi uh, rezultatul acestui proces. Știu că cei de stânga nu vor fi prea fericiți, însă eu vă spun că nu va exista o punere sub tutelă a statelor în domeniul bugetar. Ideea acestor euroobligațiuni, indiferent de numele pe care îl vor avea, va fi o idee virtuală încă pe mult timp. Deci fără o politică bugetară rigidă, fără o punere sub tutele, nu putem avea așa ceva oricum. Deci asta e ideea eroobligațiunilor va rămâne o idee virtuală. Asta e părerea mea și țineam să o precizez aici. Și dacă am vrea ca acest raport, în driver să, dacă am vrea ca acest raport să pună lucrurile în mișcare, ar trebui să-i dăm o forță mult mai mare. Însă nu e cazul. Și acest raport riscă să ajungă într-un sertar și să nu servească la mare lucru. Deci trebuie spus lucrurilor pe nume. Iată cele câteva comentarii pe care țineam să le fac. Însă cred că alții vor hotărâ dacă respectăm articolul 125 din tratat sau dacă putem interpreta Uh, acest text. Eu nu știu dacă mai trebuie să avem o reformă a tratatelor. Eu nu cred în, în, că ar trebui să avem încă o modificare a tratatului. Cel puțin nu pe termen mediu, ar fi foarte greu, însă nu avem cum să așteptăm pentru a găsi niște soluții la problemele actuale din zona euro. Dacă vom putea găsi o soluție în cadrul tratatului, ar fi mult mai bine. Deci eu nu cred în posibilitatea de a revizui tratatul. Termen rezonabil. Domnul Peter Simon. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, ich bedauere es wirklich sehr, dass der... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că domnul Fox nu mai este în sală. Äh, ne spune asta ceva despre el, ne atacă și mai apoi fuge. Însă o propoziție spusă de el nu trebuie să rămână necontrariată sau necontracarată. El spunea că criza cu care ne confruntăm se datorează faptului că mult timp multe state membre au cheltuit mult prea mult. Domnule Fox, o greșeală completă. Gândiți-vă doar la Spania, gândiți-vă la Irlanda o, un asemenea comentariu nu se aplică în cazul lor. Dar probabil că domnul Fox nu l-a auzit pentru că din nou uh, a trebuit uh, să părăsească sala mai repede. În orice caz, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru tot ceea ce a făcut. Vreau să-i mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-a oferit cu privire la fondurile de rambursare a datoriei suverane. E o idee foarte interesantă, o idee, foarte interesantă care ar putea la un moment dat să fie pusă în aplicare. Aș vrea însă să pun o, îndrepta, o întrebare referitoare la punctul F. Să prea, poate că formularea încă nu este foarte, foarte clară aici, poate că doamna, raport, doamna raportoare dorește să schimbe uh, uh, formularea, însă eu nu cred că un fond de garantare a depozitelor la nivel european ar trebui să fie neapărat un concept pe care să-l folosim aici. Dacă am avea un asemenea fond, și acest, acest, această temă a fost discutată chiar săptămâna trecută, în momentul în care vorbeam despre modul în care putem reacționa la pericole acute care, cu care ne confruntăm pe termen uh, uh, mediu. Deci, pornind de, în această discuție, fondul de, soluționare, uh, fondul de garantare a depozitelor era o soluție vehiculată. Însă, doamna președinte știe prea bine cât de dificilă a fost dezbaterea. Poziția comisii, Consiliului și Comisiei sunt clare, poziția Parlamentului este cu totul alta. Însă, uh, Uh, trebuie să ținem cont în momentul în care vorbim despre asemenea fonduri și de istoria și tradiția statelor membre, state membre care au sisteme bancare diferite. Avem deja fonduri de garantare a depozitelor foarte bune implementate la nivel național și mă uit acum în direcția colegului uh, spaniol. Eu cred că nu ar trebui să promovăm ideea unui fond european de garantare a depozitelor. De ce? Pentru că trebuie neapărat să ne amintim de ideile vehiculate în cadrul Parlamentului European. Cu toții ne dorim, bineînțeles, competitivitate, ne dorim ca creșterea economică să fie garantată la nivel european, dar în același timp vorbim despre toate aceste aspecte ținând cont de principiul suveranității, suveranitate care nu poate fi uitat în contextul creierii ideii de a crea un fond european de garantare a depozitelor. Sofie. Uh, just a few... Mulțumesc. Um, to the debate. Câteva remarci generale ascultând uh, cele spuse de colegii mei. Da, s-au tot evocat aici diverse modele, cea mai bună soluție. Păi e, e greu de luat o decizie pentru că sunt, am auzit aici argumente foarte bune în favoarea tuturor soluțiilor sau fiecare soluție în parte, dar e mai important să, decât să alegem, e important să luăm o decizie, să nu avem jumătăți de măsură, soluții incomplete, o zonă euro care să nu fie completă pentru că ne temem să luăm o decizie. Ne frică de proprii noștri alegători. Deci nu trebuie să venim cu jumătate de măsură, compromisuri, din teama de a lua o hotărâre, din teama de a avea o politică o, o Uniune uh, Europeană în adevăratul sens al cuvântului. Și spun foarte clar, eu mă număr printre cei care țin la disciplina fiscală, nu cred că putem, cheltuind tot mai mult, uh, putem ieși din criză. Nu cred că e o soluție să cheltuiești sistematic mai mult decât uh, câștigi. Deci, dar pe de altă parte, toate aceste uh, povești despre riscul moral, cred că până la urmă, Asta are un cuvânt greu de spus asupra acestei dezbateri, că ce până la urmă riscul moral? De ce vorbim noi că există țări premiante sau virtuoase și altele păcătoase, ca să spun așa? Dar e vorba de alegeri politice. Nu există uh, Uh, așa ceva că cei din nord uh, sunt uh, harnici și muncitori și cei sudici sunt leneși și ca să îi spună ceva domnului Fox. Unele partide din Olanda, colege cu cel al domniei sale, încearcă să blocheze austeritatea. Deci, ca de unde vine acest conflict, nordul industrial, harnic, muncitor contra sudul leneși? Ca a spus asta și raportarea. Țările din sud despre care vorbim, acum, în, la ora actuală, fac mult mai mult uh, ca să facă reforme decât țara mea, care se presupune că e foarte harnică și muncitoare. Deci nu e totul în alb și negru. Cred că dacă avem un sistem, probabil vor fi destule uh, garanții și măsuri de salvgardare uh, care vor permite să existe și încredere reciprocă, pentru că despre asta vorbim. Încrederea reciprocă între noi, ca să nu, bun, nu vor fi 100% garanții că dacă am avea așa ceva, n-am avea nevoie să avem încredere unii în alții, dar avem nevoie de încredere reciprocă. Dacă convenim niște reguli, să le respecte toată lumea. Asta a fost până acum problema, nu acea mutualizare a datoriei. Nu asta a fost problema. Ba din contră, problema a fost că n-am avut încredere unii în alții, dar n-am avut nici reguli care să fie respectate de toată lumea. Și atunci când Comisia Europeană a propus să există mai multe reguli obligatorii, propunerea a fost blocată de acele, tocmai de acele țări virtuoase în frunte cu Germania și țările de jos. Deci nu, lucrurile nu sunt în alb și negru. Până la urmă, orice soluție am alege, important e să avem o uniune politică de plină, să nu găsim doar jumătăți de măsură și compromisuri care nu sunt în interesul nimănui, nici a instituțiilor europene, nici a statelor membre, să avem o uniune politică în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumesc, domnul Terho. Kiitoksia, rouva puhemies. Ja kiitoksia raportoijalle Mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc și eu, <clears throat> doamne raportor, pentru uh, text. un text foarte clar. Abordează mm, problema euroobligațiunilor și a altor instrumente financiare prin care vrem să trecem de la o zonă a monedei unice la o zonă a datoriei comune. Deci se pare că ni se cere să ne dăm acordul pentru o datorie comună, așa cum uh, ne-am dat acordul și pentru deficitul democratic. Ce responsabilitate putem avea noi fără aceste aspecte care țin de riscurile morale? Dacă punem la o altă răspunderea, nu înseamnă că acționăm în mod etic Și asta o spun gândindu-mă atât la țările nordice cât și la cele din sud. Răspunderea și moralitatea nu cunoaște limite geografice. Țara mea, Finlanda, de exemplu, o țară care cred eu că trăiește mult peste posibilitățile pe care le are. Se spune de asemenea că prin această mutualizare dăm un pas, facem un pas în plus către federalizarea europeană. Dacă nu avem legitimitate democratică uh, conferită de cetățeni, cum putem face atunci asta? Care e riscul? Să punem în pericol stabilitatea socială, competitivitatea și astfel vom genera și mai mult euroscepticism. Deci pentru a putea merge înainte e nevoie de un sprijin clar către statele membre, însă nu doar de sprijinul politicienilor, avem nevoie ci și de sprijinul cetățenilor. Și de că mă uit la Finlanda, la țara mea, văd că acolo nu avem nici măcar sprijinul uh, politicienilor, ca să nu mai vorbesc de cetățeni, deoarece atât guvernul cât și opoziția s-au opus acestei idei de a mutualiza <coughs> răspunderea. După părerea mea, cred că în Finlanda doar ecologiști ar fi pentru și ei nu reprezintă decât 5% din deputați. Werner vroiește să intervină revanșa împotriva Luxemburgului. Nein, nein, beim besten Willen. Ich wollte nur eine... Nu, nici pe departe. Dați-mi voie să fac uh, o completare. Se tot vorbește aici despre avizul uh, Comisiei Germane, conform uh, căreia uh, mutualizate ar trebui să fie toate datoriile de peste 60%. Doar 8 din 16 state membre ale zonei euro vor putea face obiectul acestei măsuri. Prin urmare, Portugalia, Irlanda, Spania, Grecia sunt nu, nu pot să participe și de asemenea uh, statele baltice și uh, Slovenia nu poate face obiectul acestei, acestui tip de soluție. Urmează mai apoi sau rămâne mai apoi uh, fondul de răscumpărare care, de care ar beneficia în special Italia cu peste 900 de milioane și a doilea stat beneficiar ar, ar fi Germania. Deci la dilema domnului Mondi nu s-ar schimba nimic, nu s-ar găsi o soluție, pentru că Italia ar fi în continuare marele beneficiar al acestui uh, fond de răscumpărare. Deci vă rog, dacă tot faceți referire la avizul uh, primit din Germania, atunci citiți-l corect măcar. Ce propune uh, Germania? Propune uh, spări, sporirea bugetului european, maxim 1%, conform scrisorii semnate de majoritatea uh, șefilor de stat și de guvern. Și după instaurarea mecanismului de fare, de stabilitate, îmi cer scuze, am putea discuta despre eurobonduri. Mă pusesem și eu pe lista vorbitorilor. Voi încerca să fiu subcintă. Bineînțeles, am uh, votat deja tu ul și fondul de răscumpărare. Mi se pare că am votat deja învierea, dar nimeni nu vrea să fie crucificat. Și tocmai asta este dilema pe care trebuie să o rezolvăm. Jean-Paul? Da, da deja avem mântuirea, nu? Fondul acela de uh, răscumpărare, nu mai trebuie să, și, să mai uh, răstignim pe nimeni. Bine. Oricum, suntem într-o situație în care putem cere totul sau nimic, sau obține totul sau nimic. Asta nu înseamnă că situația poate fi uh, rezolvată rapid. Eu m-am tot plâns că statele membre au făcut prea puțin, prea târziu, în momentul în care încercau să creeze mecanisme de salvare. Dacă vorbim despre crearea unei uniuni fiscale, vă dați seama că așa ceva nu poate fi pus pe vicioare foarte rapid. Și dacă tot vorbim despre mutualizare, atunci trebuie să înțelegem că există probleme legate de implementarea unui lucru prea mare, prea rapid. Dacă cerem Franței și Germaniei să preia uh, trei, de trei sau patru ori mai mult decât uh, PIB-ul lor sub formă de datorii ale altor state, vă dați seama cât de complicată este situația. Și dacă trebuie să găsim o soluție pe termen scurt, atunci e clar că avem nevoie de răscumpărare limitată de asemenea, răscump- răscumpărare care a fost practic generată prin intermediul fondului de salvare și prin intermediul uh, mecanismului de, de salvare. Astea sunt uh, măsuri pe care trebuie să le luăm pe termen scurt și mediu. Pe termen uh, lung, însă, ne trebuie să înțelegem faptul că avem nevoie de o decizie importantă, dar avem nevoie și de timp pentru a lua această decizie importantă. Și tocmai de aceea eu am fost uh, mergătoare a unor uh, mecanisme pe termen scurt, precum acele T-bills, care uh, implică o durată scurtă și o sumă mică de, de bani. Uh, durata acestor uh, tipuri de obligațiuni uh, trebuie să fie decisă, este fie de 2, fie de 4 ani, însă această soluție ne-ar putea ajuta să câștigăm suficient timp pentru a lua o decizie cu privire la Uniunea Fiscală. Dar nu are niciun sens pur și simplu să, să luăm o decizie precipitată, o decizie de asemenea anvergură. Am de asemenea, trebuie să fim onești și Parlamentul a fost mai onest decât multe dintre celelalte instituții europene. Parlamentul a fost, uh, a recunoscut faptul că avem uh, o problemă legată de obligațiunile suverane. Știm că aceste, această problemă nu poate fi rezolvată imediat, însă Uh, în ciuda poziției noastre, Comisia și uh, Consiliul, iată, refuză până uh, oricare dintre propunerile Parlamentului European. Și în continuare aplicăm politica struțului și, iată, aceasta este o dovadă a faptului că avem multe de discutat uh, Uh, înainte de a lua o decizie uh, finală de care să vizeze crearea unei uniuni fiscale. Silvi vreau să-ți mulțumesc pentru propunerile tale, mai mult ca sigur uh, trebuie să modificăm textul tău pentru a nu mai pune accent pe mutualizare, pentru că mutualizarea, dacă e să o înțelegem în momentul de față din prisma analiștilor de piață, și din prisma cetățenilor europeni este o soluție uh, neacceptată. Chiar dacă această lipsă de acceptare este nu neapărat, uh, nu neapărat una solidă sau motivată. Trebuie să discutăm aceste teme, trebuie să discutăm și soluțiile pe termen scurt și ar trebui să o facem în cadrul unuia și aceluiași raport. Și acum Silvi încheie dezbaterea. Eu mulțumesc, rapid și mulțumindu-le tuturor celor care au intervenit și care au ascultat cu atenție, ar vrea să vă spun, să mă refer la mai multe lucruri. Riscurile morale și disciplina. Eu nu cred că ar trebui să uh, considerăm acest raport aparte. La Six Pack eu m-am războit și cu guvernul francez care era atunci la putere pentru a avea niște sancțiuni automatice, automate. Pe vremea aia, Merkel și Sarkozy <laughs> făceau acorduri tocmai pentru a limita acest caracter automat al sancțiunilor. Deci nu facem aici o cursă, un un concurs între cine e mai disciplinat și mai virtuos. Deci trebuie să avem încredere în propria noastră legislație, uh, mai ales că avem acum și pactul bugetar. Domnul Fox, ca de obicei, uh, și a făcut numărul aici, după care a plecat. Ne-a dat nouă lecții și s-a dus de aici. Referitor la chestiunile juridice, vreau să-i spun domnului Langen că eu sunt foarte sensibilă la... Știu ce argumente sunt vehiculate în Germania. Nu e vorba aici de o încălcare a tratatului. Însă ar trebui să ajungem la o înțelegere legată de modul în care interpretăm lucrurile. Deci fie avem obstacole juridice, da, și încercăm să găsim niște soluții, fie uh, ne ascundem în spatele acestor obstacole pentru a refuza totul și asta mă neliniștește pe mie, Werner. Mă neliniștesc uh, mesajele negative care vin din partea Germaniei, cel puțin uh, de partidul politic din grupul nostru. Eu știu care este opinia publică în Germania, știu ce crede aceasta, însă nu avem cum să avem o uniune în care se refuză din principiu anumite lucruri și uh, nu sunt de acord ca unii să se, ascult, să se ascundă în spatele curții constituționale. Da, putem discuta despre asta. E drept că există un angajament din partea tuturor țărilor din zona euro, atât a Franței cât și a Germaniei, în eurosistem, cu acel regim. Targetul, avem deja un sistem de garanții foarte constrângător deci haideți să încercăm să vedem ce e posibil respectând legislația. Și când Obama spune yes we can, noi ne întrebăm oare da? Să nu așa vom convinge piețele. Eu sunt uh, dispusă să primesc amendamente de la toți colegii, de toate naționalitățile, însă vreau o abordare constructivă care să consolideze zona euro. Dacă într-o bună zi vom avea puritate juridică, să nu vom avea monedă euro, vom plânge cu toții. Doamnă Beres, nu a fost aici o fantezie. Din păcate, ministrii de finanțe nu au analizat situația. Și asta trebuia să facă ei la început, nu știu, guvernatorii băncilor centrale, cineva trebuia să facă asta, cei care sunt competenți, care își respectă statele, însă care nu sunt guvernele. Deci părerea acestora ar fi esențială la Consiliul European. Un al doilea lucru, Pervanș, ai spus că Statele Unite ale Americii nu reprezintă o referință pentru noi. Însă ce văd eu? Din păcate se tot face trimitere la SUA. La ce se gândesc oamenii? Se gândesc la acel tibil din SUA. E clar că trebuie să facem diferența între un stat federal de 200 de ani și o Europa în construcție. Însă, în fundal, mulți investitori, mulți dintre cei care judecă moneda euro ne compară cu SUA. Și să nu uităm că mutualizarea datoriei naționale e o cale originală. Poate că sunt și alte soluții, nu zic că nu. Și acum, Astrid Luling. Da, există dezavantaje și inconveniente legate de fondul de răscumpărare și euroobligațiuni. Nu ascund asta în raport. Chiar dacă textul e scurt și vrem să spunem mai multe, da, eu recunosc faptul că există dezavantaje. Ce e sigur, cu fondul de răscumpărare vrem, în principiu, cel puțin în uh, versiunea propusă. Deci avem niște condiții puternice să nu se mai emită datorii peste 60%, deci să avem un stoc gestionabil. Însă asta înseamnă că vor exista niște controle foarte stricte și contactele pe care le-am avut cu diferitele capitale vă spun că mai degrabă țările din sud au rețineri în ceea ce privește fondul de răscumpărare deoarece aceste constrângeri legate de emiterea de obligațiuni sunt foarte dure. Referitor acum la obligațiunile albastre, ce spun autorii și ce spun mulți economiști? Ei spun că supracostul de finanțare a datoriei care depășește 60% din PIB ar putea deveni o mare problemă pentru acele țări care au datorie mult peste 60%. Deci e un stimulant interesant de limitare a datoriei naționale, deoarece așa statele respective vor avea acces pe piață mai ușor. Însă, în ceea ce privește costul datoriei roșii, să zicem așa, deci cea care depășește 60%, nu ar trebui să uh, elimine costul datoriei albastre. Așa cum spunea și Sofie, personal nu am nicio idee preconcepută. Eu nu sunt aici pentru obligațiuni roșii sau albastre. Uh, ceea ce văd eu e că există această fractură în Europa. Eu ca franțezoaică sunt apropiată de nemți, de ceilalți și sunt practic uh, întristată de ceea ce se întâmplă. Dacă permitem crearea acestei fracturi și prăpastii între noi, riscurile sunt prea mari. Dacă mai aveți alte amendamente, bineînțeles, uh, vreau să le văd, însă să nu uităm că avem nevoie de o soluție pentru toată lumea. Și vă spun asta în calitate de mamă cu mulți copii. Eu am menționat uh, un raport uh, care nu ține apărat doar de bănci, dragă Peter Simon. Deci dacă nu avem soluții privind sectorul financiar, putem avea toate euroobligațiunile și tot nu vom face nimic. Deci trebuie să facem eforturi și în privința sectorului bancar. Putem revizui alineatul, însă ce vreau eu să vă arăt e că am ținut cont și de asta. De la pachetul privind supravegherea și în raportul doamnei Eliza Ferrera, am început deja acum 2 ani să arătăm și să tragem un semnal în armă, să spunem că trebuie făcute multe lucruri. Eu cred că am vorbit despre tot ce era important. Dacă am omis ceva, vă rog să mă iertați și vă mulțumesc pentru acest schimb de opinie atât de constructiv. Uh, mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor 9 iulie uh, vor fi analizate pe 3 septembrie, se va vota pe 3 septembrie și vot, nu, de fapt, votul la comisie 19 septembrie și la plenară sperăm noi în octombrie. Dar încă nu e confirmată această dată. Mulțumesc și trecem la punctul numărul 5. Modificarea președinte se întrerupe. Poate e mai bine să întrerupem câteva minute ca să nu trebuiască să zbier. Okay, if you if you're leaving, if you leave. Președinta, vă rog să părăsiți sala mai repede ca să putem continua. Um, Sven, Werner, can you talk outside? Because then we, we'd quite like to... No, no problem. Okay. okay? No shadow from the social Okay, right. Um, this is the um, amendment of the rule 70 of the... Da, e vorba de uh, modificarea articolului 70 din regulamentul de procedură referitor la negocierile interinstituționale din cadrul procedurilor legislative. Poate e bine să vă reamintiți de ce sunt eu raportoare. Pentru că sunt președinta um, comisiei și grupul, așa, grupul meu a dorit să se ocupe de acest raport. Deci, uh, eu sunt cea care a trebuit să întocmesc acest raport și asta se întâmplă destul de des, mai ales când e vorba de statistici. Aici e vorba de o problemă interinstituțională. S-au depus 19 amendamente Mm, am depus chiar și eu în încercarea de a mm, cuprinde în ele rezultatul discuției uh, pe raportul, varianta inițială a raportului, în care am încercat să reiau uh, uh, limbajul practic al Comisiei de Afaceri Constituționale și apoi a trebuit să depun niște amendamente ca să-l traduc practic pe limba noastră se pare că sunt patru probleme principale în amendamente. În primul rând, decizia Comisiei de a deschide negocierile și modul în care se face acest lucru. În amendamentele mele eu încerc practic să pun pe hârtie ce facem noi deja la comisia noastră și anume dacă ne revine documentul, avem un raport obișnuit în legătură cu uh, starea negocierilor de la trilogul dar înainte de a începe asta, după cum am și făcut astăzi, de exemplu, supunem, atenția, supunem uh, subiectul atenției comisiei și dacă cineva are ceva de obiectat, atunci trebuie să votăm. Și cred că e corect să nu trebuiască în mod necesar să votăm uh, într-o situație în care nu se așteaptă membrii să voteze. Deci trebuie să votăm atunci când e prevăzută uh, procedura de votare, să nu trebuie să votăm cu patru oameni uh, în sală. Deci am vrut să mă ocup de uh, problema asta și sper că și, uh, și alții vor fi de partea mea. Am uh, sugerat că atunci când se votează, să se voteze cu majoritate simplă la comisie. Domnul Langen a vrut să fie o majoritate de trei, două treimi. Uh, dacă am aplicat această regulă, atunci niciodată, dacă am fi aplicat această regulă, nu ar fi fost votat pachetul de șase uh, propuneri legislative. Nu ar fi dispus de majoritatea de două treimi ca să deschidem uh, negocierile pe sex-pack. și ar fi trebuit să trecem la a doua lectură. Și dacă sunteți uh, familiarizați cu cifrele de acolo, n-am fi putut avea câștig de cauză față de ce dorea Consiliul, pentru că am avut o majoritate de doar șase voturi la plenar. Deci pe această bază cred eu că majoritatea de două treimi la comisie nu e o idee prea bună. Majoritățile speciale își au propriul lor rol, dar asta mai ales la procedura de a doua lectură, la plenară. Dar sigur că mă interesează să știu ce au și alții de spus pe această temă. Există o propunere din partea domnului Gualtieri ca decizia pentru deschiderea negocierilor să se traducă și distribuită tuturor membrilor. Nu sunt convinsă că e necesar. Membrii respective ar trebui să știe că în comunicările președintelui uh, se solicită să aibă loc un vot sau să se iau decizii în legătură de deschiderea negocierilor și se uh, poate face un vot formal la un moment ulterior. Dar e vorba doar de o procedură cu caracter oral. Nu cred că e nevoie să avem interpretare sau să fie tradusă. Ar, com, comisia ar putea avea posibilitatea de a uh, aduce la zi mandatul pentru negociere în lumina Uh, mă scuzați, mandatul pentru trialog în lumina negocierilor. Da, sunt de acord. Uh, am făcut asta la six-pack, când până la urmă mm, am adus lucrurile la zi și am discutat ordinea de priorități. Și cred că aici asta a fost făcut de raportori. Și a existat un consens și cred că am putea formaliza în acest lucru. Al doilea lucru, cu uh, ajungerea la plenară a deciziei de deschiderea negocierilor. Parcă dacă există un dezacord în legătură cu decizia uh, Comisiei. Că e vorba nu doar de Comisia noastră, ci de toate comisiile. Există mai multe alternative aici. Poate se poate face la cererea unui grup politic sau cel puțin 40 de membri și atunci ar fi afectată procedura normală de vot la plenară. Eu am sugerat că poate două grupuri politice sau măcar 40 de membri, că n-am vrut să fie un lucru care să se repete uh, ori de câte ori, dacă ori de câte ori unui grup politic nu-i convine ceva. Dar mă rog, trebuie să discutăm și să vedem ce hotărâre vom lua. A existat o alternativă la cererea unei zecimi a parlamentelor care reprezintă cel puțin două grupuri politice sau cu conferința, dar sau dacă decide asta conferința președinților. Și dacă există convingerea că se dorește să se recurgă la un nivel mai înalt, pentru că e un subiect controversat. Deci astea sunt alternativele uh, în legătură cu care trebuie să luăm o hotărâre. Apoi, echipa de negociatori și compoziția sa, componența sa, mă scuzați. Eu am crezut că trebuie să continuăm ca până acum, și anume ă, președintele plus raportorul și raportorul din umbră. Și am clarificat rolul fiecăruia. Președintele are un rol formal și poate rol interinstituțional, ceea ce și fac acum în probleme cum ar fi actele delegate ca acele probleme interinstituționale să nu fie afectate de niciun fel de negocieri politice. Deci să le separăm, să separăm acele bătălii interinstituționale de problemele politice. Cred că e un lucru cu care am avut succes la comisie și raportorul are un rol de frunte, ca de obicei, în comisia noastră, la problemele legate de negocieri și mandatul de negociere. Toate grupurile trebuie să poată să fie de față când e necesar, fără a încuraja acest lucru, dar trebuie să există posibilitatea să fie uh, substituiți uh, raportorii din umbră sau alți membri care nu pot participa. De asemenea, în anumite împrejurări, echipa negociatorilor poate fi extinsă. Am făcut-o chiar noi cu six-pack-ul. Toți coordonatorii au participat pentru că am considerat că a fost necesar. Deci nu cred că totdeauna trebuie să participe toți coordonatorii. Pentru că am luat deja hotărârea că nu vrem acest lucru. Dar în anumite împrejurări, atunci ar trebui să fie posibil. Și apoi, în final, problema uh, difuzării documentelor de la trial, trilog. Uh, dar, da, un document de patru coloane pe care pentru care am pregătit un amendament oral. Dar problema principală sau întrebarea principală e dacă trebuie să avem documentele aduse la zi sau așa numitele non-papers, documente uh, informale, de care să ținem cont la trilog. Și uh, la ce moment dorim să le avem. Eu, de exemplu, împreună cu mai mulți colegi am propus un termen de 24 de ore. Domnul Gualtieri a propus 48 de ore sigur că ar trebui să fie un termen cât mai lung uh, posibil, îndelungat posibil, pentru că munca noastră și faptul că avem mai multe triloguri pe săptămână ne impune acest lucru, dar nu știu dacă am reușit să respectăm acest termen de 48 de ore. Deci trebuie și aici să ajungem la o soluție. Deja am uh, trimis, v-am trimis un proiect cu anumite poziții de compromis care nu includ chiar tot, toate propunerile, uh, și sigur că putem vota în plus și acolo unde membrii au depus amendamente uh, voluminoase, ca să spun așa, e bine să putem uh, vota diverse elemente ale lor. Și sunt gata să fiu foarte flexibilă, să votăm un document care să reflecte, să oglindească voința colectivă a Comisiei. Cam asta am avut de spus în introducere, dar sunt două, două aspecte care nu se reflectă acolo, și, anume, și anume lucruri care se află în proiectul de amendamente de compromis. Unul se referă la deschiderea negocierilor. M-am referit la acest subiect cu acea majoritate de două treimi. Eu am explicat de ce nu susțin această propunere, dar bun, putem avea vot separat dacă așa dorește majoritatea colegilor. Și celălalt punct, pe care nu l-am introdus acolo, cel care limitează rolul președintelui când fie un raportor din umbră, fie raportorul uh, am un comentariu separat acolo. Eu am spus că adesea președintele este și raportor, dacă nimeni nu dorește să se ocupe de un anumit uh, raport, așa cum uh, se întâmplă în acest moment cu mine. Uh, la trialogul uh, pentru uh, ISA 2010 și am probleme să beneficiez de sprijinul colegilor. Și nu cred că ar putea veni vreun vicepreședinte acolo. Deci haideți să ne arătăm mai practici. Dacă grupul nu își asume ceva și trebuie ca președintele să se ocupe de asta, vine un moment în care trebuie să ne uh, închipuim să luăm ca un dat că președintele acționează responsabil și la negocieri, în echipa de negocieri, uh, să figureze toți uh, colegii. E o garanție bună. Când e vorba despre problema de a fi raportor din umbră, aici trebuie să avem mare grijă în legătură cu ce face fiecare cu grupurile mici și grupurile mari. Într-o lume ideală, poate că un președinte nu trebuie să își asume și povara suplimentară de a fi și raportor din umbră eu nu provin dintr-un grup care este cel, care să fie cel mai mare și îmi fac și eu treaba și cred că grupurile mai mici, cred că președinții lor uh, trebuie totdeauna să-și asume și această răspundere și eu cred că atunci când ne gândim la luptele interinstituționale, atunci președintele, adică în acest caz eu, probabil va fi mai activ decât cei care nu fac atât de des. De aceea doresc să continui să uh, pot să dau aceste bătălii în calitate de președinte. Cei care au dubii în legătură cu distinția dintre aceste roluri, diferența între aceste roluri, să ar putea discuta cu cei care au văzut cum am procedat până acum. Dar dacă sunt reguli diferite în Parlament, atunci, sigur, eu le voi respecta fără nicio problemă, pentru că eu cred că nu trebuie să ne diferențiem de alte comisii. Și e un lucru obișnuit în alte comisii ca și dosare politice majore să fie responsabilitatea președintele. Asta se întâmplă adesea. Sunt în alte comisii și alte proceduri, de exemplu la Comisia pentru Industrie, toate negocierile sunt conduse de președinte și chiar doar președintele este, are posibilitatea să vorbească. Bun, noi aici uh, nu suntem așa de stricți în legătură cu cine vorbește la trilog, cine ia cuvântul și uh, de aceea uh, lucrurile trenează uneori. Dar așa trebuie să facem dacă suntem democrați. Asta am avut de spus, cred că m-am ocupat de toate problemele, inclusiv de prezentarea personală. Dar bun, asta e o problemă legată de comisie și raportul din umbră. Trebuie să ia cuvântul, în primul rând, Jean Paul din Gozez, din partea PPE. Dacă dorești să iei cuvântul, desigur. Oui, madame la présidente, mais cas, je vous de compromis, je les ai pas vus. Eu nu am văzut amendamentele de compromis. Poate că am avut eu o problemă, nu știu. Aș avea doar câteva comentarii. În primul rând, referitor la amendamentele care apar în dosarul nostru, la punctul 5. Eu mă pun tuturor amendamentelor înaintate de domnul Gualtieri și eu am fost jurist timp de 25 de ani. Însă dreptul nu ar trebui să ne împiedice să facem ce trebuie făcut. În al doilea rând, știți care e poziția mea, v-am trimis-o în scris. Amendamentul domnului Clute. E vorba de președintele de comisie. Amendamentul 14 al domnului Clute. Un amendament foarte bun. Să spunem lucrurile pe nume. Parlamentul acesta funcționează într-un mod uh, oarecum deosebit și nu vă atac pe dumneavoastră. Avem președinți de comisie care nu sunt aleși din exterior, președinții de comisie apar ca reprezentația celor comisii, cu o, bucurându-se de o majoritate în comisia respectivă. Uh, ci avem un sistem intern care duce la o repartizare a comisiilor între diferitele grupuri politice și între grupuri avem un sistem pe care îl practicăm și noi. Deci nu e nicio diferență. Însă un președinte de comisie e o persoană care, într-o anumită situație, are o poziție instituțională vizibilă, însă în același timp nu reprezintă majoritatea membrilor comisiei respective când uh, se exprimă sau când acționează. Și e o situație de neînțeles privită din exterior. Eu nu pot schimba lucrurile, nu acum să fac eu o revoluție. Însă, în aceste condiții, eu cred că ar trebui ca la trialoguri comisiile să fie neutre. Și ați spus foarte bine, există o diferență între marile grupuri și cele mici. La grupurile mari trebuie repartizate mai multe rapoarte și dacă vrei să urmărești toate dosarele, implici mai mulți uh, membri. La Comisia de Economie există dosare foarte importante, nu Mă refer la cele care sunt atribuite președintei, deoarece niciun grup nu a vrut să folosească punctele pe care le aveam. Însă, ceea ce v-am transmis în scris rămâne valabil și trebuie să știm clar cum stau lucrurile. Deci eu nu pun la îndoială onestitatea personală a doamnei Bowles. E vorba aici de transparență. Toată lumea, toți bate unele pe cuvântul transparentă, transparență, britanicii vorbesc de conflicte de interes, însă dat fiind că se tot vorbește despre asta, trebuie să știm cum stau lucrurile. În Franța, de exemplu, eu ar fi spus că există un conflict de interese dacă uh, fosta soție a președintelui urma să fie și președinta adunării naționale. Însă conflictul a fost soluționat. Doamna Segolen a pierdut ieri. Deci dar eu v-am spus care e părerea mea, discretă și confidențială și aceasta rămâne valabilă, după cum vă spuneam. Din partea socialiștilor și democraților nimeni nu dorește să intervină. Sven. Yes, so um, just very briefly. Foarte pe scurt. Mulțumesc pentru amendamentele de compromis. După ultimul schimb de opinii, am hotărât să nu intrăm în detalii privind majoritatea necesară pentru a reînainta ceva. sau pentru a trece direct la negocierile din trialog? Diferența între două treimi și majoritatea membrilor. E o dezbatere mai degrabă de natură filosofică. Majoritatea poate fi diferită de două treimi. Însă, din perspectiva contribuției, poate că e mai bine să ai două treimi însă în niciun caz nu asta e principala problemă. Compromisurile dumneavoastră sunt bine echilibrate și dincolo de asta, referitor la distribuirea materialului. Și în amendamentul 14 al domnului Clute se vorbea despre asta și Jean-Paul tocmai l-a menționat dacă distribuim întreg materialul de la trialog tuturor membrilor comisiei, tuturor grupurilor, e ca și cum l-am transmite online, așa cum spuneam și la coordonatori. Distribuirea materialelor între echipele de negociere se spune aici în text. Voi vorbi mai degrabă în germană. Pentru a simplifica tot. În amendamentul 14 pe care tocmai l-ai lăudat scrie clar că toate proiectele înscris și documentele neoficiale care sunt discutate pe parcursul trilogului trebuie să fie puse la dispoziția comisiei, lucru care se poate întâmpla cu ajutorul și asistența grupurilor politice. Ok, dar asta practic implică transmiterea către toți a acestor, documente, a acestor documente. În franceză înțelesesem că ești într totul de acord cu, uh, articolul, cu amendamentul 14. A, ok, atunci numărătoarea aici nu este cea corectă. Am aici amendamentul 14 a domnului Clute. Bine, am înțeles. Da, o neînțelegere. Mai bine tac. Vreau să închei uh, spunând doar că această problemă legată de documentele care trebuie să fie uh, distribuite membrilor comisiei și uh, echipelor de negociere va fi în continuare dezbătută. E o, o temă foarte complexă. dați voie să vă dau un exemplu. Am primit un proiect de compromisuri din partea unui stat membru, înainte ca acel document să-mi parvină în, calitatea mea de raportor din umbră. Mi se pare absolut uimitor. Deci această temă, cine ce primește, trebuie neapărat să fie discutată între co- uh, coordonatori. Însă, pe scurt, vreau să vă mulțumesc pentru amendamentele de compromis, le acceptăm pe toate și uh, restul aspectelor le vom mai discuta cu siguranță. Și în ceea ce privește raportul uh, referitor la preluarea de către președinte a rapoartelor pe care nimeni nu le vrea, uh, vreau să vă spun că vom încerca să participăm la următoarea uh, ședință a raportorilor din umbră și vom discuta din nou această temă. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Amendamentul Iorga, numărul 14, are șapte aliniate. Și Jean-Paul cred că se referea la alineatul 2. În timp ce tu, Sven, vorbeai despre alineatul 4 din amendament sau despre alte părți. A fost o neînțelegere. Erau două lucruri. Eu am vorbit de amendamentul, despre amendamentul 4 ce mă gândeam la alineatul 2, însă când Sven s-a referit la transmiterea documentelor, a spus că trebuiau transmise tuturor deputaților, însă la alineatul 4 se vorbește doar de echipa de negociere. Lisa. Yes, I mean it... Da, trebuie văzut uh, cât de largă trebuie să fie distribuția acestor documente. Eu aș prefera să avem mai multă deschidere. Iurgan, oricum. Mulțumesc. dați voie să comentez cele spuse de către uh, Sven. Mă refer la con- exemplul dat uh, de el cu privire la amendamentele de compromis pe care le-a primit din partea unui stat membru. Uh, am avut și noi o problemă uh, similară și anume o serie de lobbyiști s-au adresat biroului meu și au, au cerut ca amendamentele să le parvină. Bineînțeles că nu am reacționat la această solicitare, ci am spus uh, cât se poate de clar, le-am spus cât se poate de clar colaboratorilor mei că niciun fel de document care nu a fost mai întâi de toate discutat de către echipa de negociatori și de către comisie nu are dreptul să fie uh, distribuit în exterior. Dar e clar, uh, e clar, e o temă pe marginea căruia trebuie să ajungem la un consens. De ce spun asta? Pentru că parlamentarii sunt aleși și au dreptul să evalueze documentele pe baza cărora trebuie să ia o decizie și ei trebuie să fie primii cărora le parvine aceste documente. Uh, în uh, ceea ce privește par, uh, transmiterea documentelor către membrii comisiei, ei bine, mie, mi se pare că această propunere este una de bun simț. Dacă echipa de negociatori a decis ceva, ei bine, com, comisia pe ansamblu ar trebui să afle ce a decis uh, și uh, la ce concluzie a ajuns la echipa de negociatori. Bineînțeles, trebuie să găsim un echilibru perfect aici, dar eu cred că colegii ar trebui să fie uh, informați. Iar în ceea ce privește confidențialitatea documentelor, ei bine, cred că e de responsabilitatea noastră a tuturor, în calitatea pe care o avem, aceea de a trata drept confidențiale toate documentele care ne parvin. Bineînțeles că e greu să asigurăm confidențialitatea, dată fiind societatea în care trăim, dar, mă rog, încă vreo două, trei comentarii permiteți-mi să fac. Amendamentele de compromis le pot accepta pe ansamblu. Cred însă că acel uh, aliniat la care se referea Jean-Paul și pe care îl prelua din uh, amendamentul meu ar trebui să fie mai bine subliniat. Uh, Uh, Sharon are un stil britanic, toate bune și frumoase, dar cu toate acestea ar trebui să includem acest paragraf al meu într-o manieră mult mai clară în text, astfel încât să nu existe niciun fel de dubii, să avem o orientare clară cu privire la lucrurile care sunt acceptabile și care nu sunt acceptabile. Și tocmai de aceea, Sharon, te rog să, să preiei această formul, uh, formulare a mea și să o, nu știu, să o machezi în așa fel încât uh, liniile directoare să fie cât se poate de clare. În ceea ce privește cele 24 sau cele 48 de ore, eu aș prefera mai degrabă 24 de ore cele 48 de ore, dată fiind frecvența consultărilor, nu ne ajută mai deloc. Însă cele 24 de ore ne-ar putea ajuta. În ceea ce privește majoritatea de două treimi, sunt întru totul de acord cu tine, uh, Sharon. Această majoritate este prea mare, avem nevoie de o majoritate practică. Uh, nu avem uh, adeseori suficient timp la dispoziție pentru a negocia și tocmai de aceea majoritatea simplă ar trebui să fie suficientă. Și încă ceva. Bine, poate lucrul acesta n-ar trebui neapărat să fie aplicat. Însă regula cu privire la uh, înlocuirea președintelui. Eu nu știu în ce măsură avem nevoie de o regulă în acest sens. Da, Sharon, te înțeleg pe, pe deplin, îți înțeleg cele, ce, sau înțeleg cele pe care le spuneai uh, în ceea ce privește vicepreședinții, însă, nu știu, mi se pare mai degrabă o situație particulară, cea pe care o expuneai tu, nu știu dacă ar fi neapărat practic ca uh, Uh, printr-o regulă noastră să obligăm, nu știu, colegii să facă ceva ce nu vor să facă. Dar bine, asta mai putem discuta. Mulțumesc mult! Um, thank you very much. Mulțumesc! Thomas Mann și Udo Bullman. Gualtieri nu era aici. Udo, poate că iei tu cuvântul întâi. N-a vorbit nimeni de la socialiști. Deja am depășit timpul, deci sper să ne mai îngădeați câteva minute interpreții. Mulțumesc, Sharon. Nu sunt responsabil pentru acest dosar în cadrul uh, socialiștilor și democraților, însă dați-mi voie să iau cuvântul în numele raportorului din umbră. Voi fi succint. Raportorul nostru este de acord cu compromisurile propuse. Raportorul din umbră se bucură că a fost lăudat de Jean-Paul Gozes, îi voi transmite laudele domnului Gozes și cam atât din partea noastră. Thomas. Thomas Mann. Mulțumesc, Sharon. Nu avem mult timp la dispoziție, deci trei comentarii. Uh, Amendamentul 14. Uh, uh aliniatul 5. E vorba aici despre distribuirea largă a documentelor oficiale și neoficiale. Eu sunt pro-transparență, însă, în același timp, uh, Uh, sunt de părere că dacă tot uh, desemnăm persoane în funcții de conducere, între ghilimele, atunci uh, ar trebui să avem încredere în aceste persoane ca ele să își, că ele își vor duce la bun sfârșit responsabilitatea. 2. 24 de ore ok, 48 de ore prea mult. Al treilea comentariu important pentru mine – regulamentul cu privire la reprezentarea Avem vicepreședinți, nu-i așa? Și aceștia ar trebui să ne ajute. Ar, ar trebui să fie suficienți uh, vicepreședinții. În ceea ce privește amendamentul 13, Werner Langen, ar trebui să mai discutăm cu domnul Lange uh, pe marginea acestui amendament. Uh, o majoritate de două treimi e prea, prea mult, e prea, prea mare. Dar cu siguranță domnul Lange va, se va dovedi flexibil. Nu o să mai avem uh, parte de servicii de interpretare, prin urmare, Sven, foarte, foarte rapid. Oricum prefer să lucrez în engleză. Anyway, it's... So, but just uh, to, to comment on what you were saying, uh,